Good morning. Bună dimineața. O să folosesc, o să folosesc limba spaniolă, vă rog să vă puneți căștile. Bueno, pues eh, empezamos. Haideți să începem. Bună dimineața tuturor. Vom începe cu câteva observații referitoare la raportul privind strategia UE față de Iran după acordul în domeniul nuclear. Raportorul nostru este domnul Howitt. Au fost prezentate 475 de amendamente și s-au elaborat 26 amendamente de compromis. Așa că am să dau cuvântul imediat colegului nostru, domnul Howitt. Thank you very much, uh, President. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. O să mă concentrez în prezentarea mea pe amendamentele de compromis pe care le-am negociat în această săptămână și aș vrea să mulțumesc tuturor raportorilor uh, din umbră și vreau să vă spun că există într-adevăr uh, păreri foarte puternice în, uh, în legătură cu acest subiect, dar aceea negocierile sunt foarte utile și datorită colegilor mei care au luat parte la aceste negocieri pot să spun că au fost un succes. Aș vrea să spun către toți deputații din această comisie că ceea ce am spus uh, la primul schimb de opinii este că aceasta nu este o rezoluție de urgență. Um, noi uh, nu vrem să facem acest raport despre Iran pentru că nu conține ceea ce uh, dorim noi să spunem despre Iran, nu este un raport descriptiv, ci este un raport uh, cu privire la restabilirea și extinderea relațiilor dintre Uniunea Europeană și Iran uh, în contextul acordului nuclear. Și de aceea noi uh, avem acum ocazia să discutăm cu dumneavoastră despre compromisurile pe care le-am elaborat uh, și despre amendamentele care vor fi votate. Haideți să încercăm să facem din acest raport un raport constructiv care să poată să îndeplinească obiectivul nostru și anume readucerea Iranului înapoi pe scena și ordinea internațională. Trebuie ca Iranul să fie parte din aceste ordine, respectând normele și valorile și principiile care sunt atât de importante pentru noi. Dar bineînțeles că raportul trebuie să fie onest, trebuie să fie corect, nu vreau să schimbăm uh, această natură a raportului. La prima întâlnire pe care am avut-o am extins uh, primul text, dar am auzit în acest schimb de opinie că existau colegi care considerau că acest echilibru nu este încă corect și în amendamentele de compromis am încercat să țin cont de părerile pe care le-au exprimat colegii și sper așadar că am răspuns la toate îngrijorările pe care le-ați exprimat cu ocazia primei întâlniri. Nu vreau să mă întind prea mult din motive de timp, nu vreau să explic fiecare amendament, dar bineînțeles că pot să răspund la întrebările din partea colegilor care vor să facă comentarii. Avem aici în acest raport mai multe referiri la rolul uh, înaltului reprezentant pentru politică externă și avem o referire explicită la susținerea din partea task force-ului pe care a creat Osea ul de asemenea, am încercat să menționăm um, delegația prezentă la Teheran și um, vreau să explic aici ceea ce m-am fost rugat la reuniunea de negocieri, că trebuie explicitate competențe comisiei. De ce? Pentru că nu există încă o definiție foarte clară sau cel puțin la Teheran nu există o înțelegere clară a rolului instituțiilor europene față de rolul statelor membre și de aceea când am fost la Teheran am încercat să explic uh, și să um, chiar să repet de multe ori această diferență pentru ca să arăt um, că ar fi o mare diferență să avem o delegație prezentă la fața locului, o delegație a UE și sper am um, să fi fost destul de convingător pentru ca să um, se accepte așa ceva. În legătură cu compromisul 7, transparență, piața liberă, anticorupție, toate aceste puncte care cu siguranță vor fi foarte importante în uh, cadrul uh, discuțiilor uh, noastre și vreau să vă spun că felul în care am prezentat acest punct nu este pentru ca să arătăm că noi vom găsi varianta corectă, nu e vorba despre asta, ci vrem să recunoaștem că Iranul a făcut anumite angajamente, are un plan de acțiune uh, și are un task force care este în uh, acțiune și deci pentru a putea atinge toate obiectivele am vrut să subliniem uh, aceste puncte de piață liberă, de anticorupție, puncte foarte importante. Spunem lucrurile acestea, cred eu, într-o manieră foarte respectuoasă și sper ca să găsească și înțelegere la Teheran. Avem mai multe dificultăți aici și colegii din uh, comisia noastră de negociere o să fie de acord cu siguranță cu mine despre sancțiunile Statelor Unite. Toate delegațiile care vin din partea statelor membre și care um, vor merge um, au fost la Teheran, comisarii care au fost acolo pentru ca să promoveze relațiile comerciale, um, văd că există probleme într-adevăr cu sancțiunile din partea Statelor Unite noi nu vrem să intrăm într-o atitudine anti-americană pentru ca să nu creăm tensiuni la Teheran, dar vrem în același timp să apărăm interesele de afaceri ale Europei și de aceea sper ca să se meargă în această direcție, mai ales în amendamentul de compromis 10, care susține, uh, de exemplu, uh, anunțurile făcute de anumite firme mai mari E vorba de acorduri foarte importante cu Airbus, de exemplu, care uh, vor uh, da curs unor investiții care vor avea consecințe pozitive. De aceea am făcut această referință în document. În legătură cu mediul, pe 11 și 12, am uh, preluat punctul de la colegul meu, vrem o cooperare energetică, am spus acest lucru, este o oportunitate foarte mare pentru Iran, dar și pentru noi, dar vrem ca aceasta să respecte obiectivele de protecție a mediului și de uh, schimbare climatică și sunt foarte bucuros să susținem amendamentele acestea. Am avut o reuniune foarte pozitivă cu societatea civilă care se ocupă de mediul la Teheran eu zic că aceasta va fi o cale prin care, prin respect mutual, vom putea să dezvoltăm cu adevărat o relație fructuoasă cu societatea civilă din uh, Iran. Vedeți acest lucru în amendamentul 12. Avem nevoie și de un dialog al migrației pe care uh, trebuie să-l purtăm cu delegația din Iran. Uh, avem uh, multe îngrijorări și de aceea cântărirea cuvintelor este foarte importantă când vorbim de dialogul pe migrație. Iar la 14, chestiune foarte specifică, am fost la Universitatea din Teheran, există, de exemplu, propuneri foarte precise în legătură cu Orizontul 2020 și cu uh, dezvoltarea unui program Erasmus. Foarte mulți colegi vor un schimb de studenți cu universitățile din Teheran pentru că ar fi o oportunitate foarte importantă pentru noi în Europa. în ceea ce privește aspectele legate de drepturile omului. După cum spuneam, nu este vorba de o rezoluție de urgență, dar trebuie să fie corect documentul. Toată lumea cred că este de acord că trebuie să respingem uh, pedeapsa cu moartea, care trebuie abolită, dar și trebuie încetate execuțiile minorilor. Astea sunt chestiunile pe care chiar vrem să facem progrese cu Iranul. Mai sunt și alte aspecte legate de libertatea de exprimare. Sigur că atunci ajungem cu o listă de cumpărături foarte mare, dar ideea este să ne concentrăm pe aceste două obiective foarte mari. Colegii din uh, sală aveau senzația că nu e prea dură formularea aici, nu este suficientă. De exemplu, la amendamentele cu privire la pedeapsa capitală se spune că trebuie să avem o abolire punct a acesteia și noi spunem, am, am modificat textul am, în acest sens și am spus, de exemplu, că dorim să se respecte moratoriul. În legătură cu relațiile dintre Iran și Arabia Saudită, avem uh, compromisul 16, care spune că cere Arabiei Saudite și Iranul să se, rest, uh, să se uh, abțină de la acțiuni ostile între ei în regiunea respectivă. Ceea ce vedem prin documentul, prin formularea aceasta, este că e foarte, foarte cu grijă aleasă, dar în același timp nu e vorba numai de Iran, ci e vorba și de Arabia Saudită, dar scrie și că Iranul trebuie să aibă grijă să uh, nu intre într-o relație conflictuală. Știu că nu am prea mult timp. Compromisul în legătură cu alegerile și cu dezvoltarea democratică în Iran uh, acesta a fost un domeniu la care colegii din uh, sală vroiau o schimbare <clears throat> foarte mare a echilibrului. Am făcut de aceea schimbări mari la textul uh, pe care îl discutam și s-a spus că trebuie să existe o extindere a pluralismului politic și, acum spune, cere Iranului să permită alegeri libere și corecte. Uh, am avut o discuție foarte lungă în reuniunea de compromis pe care am avut-o și sper să vă satisfacă această formulare. La 22, raportorul special al ONU, știm că există ostilitate față de aceasta în Iran. Noi vrem însă mecanisme organizate, iar în uh, reuniunea de compromis, așa cum au recunoscut anumite grupuri, uh, trebuie, uh, trebuie deci să vorbim despre respectarea libertăților și a minorităților. Foarte mulți colegi vor să se țină cont de acest subiect și eu sunt de acord cu ei și sper că amendamentul să fie votat pozitiv. Sper să vi se pare acceptabil. Deci, în legătură cu egalitatea de gen și drepturile femeilor, mai ales orientarea sexuală, o chestiune foarte sensibilă pentru că uh, nu se dorea punerea pe agenda a subiectului acesta. Compromisul de 25 însă îl conține acum și vreau să ascult părerea colegilor, să văd dacă i-am satisfăcut prin ceea ce am schimbat. Eu sper să putem să păstrăm filozofia acestui raport, spiritul său nu e vorba neapărat de părerea grupurilor, ci e vorba de o înțelegere a mentalității, a, a principiului din acest raport. Nu înseamnă că neapărat suntem de acord cu toate chestiunile pe care le votăm în detaliu, dar important e să păstrăm spiritul pentru ca să ne asculte, pentru ca să avem o influență la Teheran și pentru ca uh, să putem să susținem uh, o Uniune Europeană cu un rol uh, foarte clar, uh, un rol de, de motor în regiune. Mi se pare foarte important să acționăm responsabil la votul pe Iran și să susținem acest proces. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Howitt, pentru munca dumneavoastră și pentru prezentare și Acum, ca de obicei, vom da cuvântul mai întâi grupurilor politice. Mai întâi, domnul Tactuson. Uh, thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Cu mare interes am urmărit evoluția acestei rezoluții de la început. În text sunt 2500 de cuvinte drepturile omului sunt menționate de trei ori. Încălcările drepturilor omului sunt criticate de mai multe ori. Nici măcar o dată nu apare în text cuvântul um, condamnarea abuzurilor împotriva drepturilor omului, aceasta într-o dictatură foarte gravă. Această rezoluție se află în contradicție evidentă cu rapoartele cu privire la drepturile omului pe care le-am primit despre situația din Iran. Un raport din partea Amnesty International spune Situația în domeniul drepturilor omului în Iran se deteriorează gradual. Nu s-a înregistrat nicio îmbunătățire și nu este în, în speranță pentru așa ceva. Știm că dictatorul iranian își persecută poporul, știm că încalcă drepturi fundamentale ale omului. În plus, acest regim este, după cum știm, unul din uh, susținătorii foarte clare al grupurilor uh, teroriste Hezbollah și Hamas. Pentru a putea să ne, își întărească poziția ca putere regională, Iranul a continuat uh, în același timp să atâțe război în alte țări. În țări precum Siria, Irak și Yemen, regimul iranian este vinovat deja de uh, încurajarea suferinței și de pierderea mii de vieți. Nimic din toate acestea, stimați colegi, nu se menționează în raportul pe care îl discutăm. Dacă semnarea uh, acordului cu Uniunea Europeană înseamnă să considerăm Iranul ca un partener uh, de încredere, eu zic că ar trebui să avem grijă. Articole publicate de curând în Economist au arătat îngrijorările foarte grave cu privire la uh, Republica aceasta islamică. Citez de acolo, cei care au sperat că semnarea unui acord nuclear între Iran și puterile lumii vor întări, va întări um, pașii spre reformă, s-au înșelat pentru că uh, ar trebui să vă uitați ce se întâmplă și cu conservatorii din țara aceasta, să vedeți că nu este deloc așa. Există schimbări, uh, într-adevăr, în textul, uh, noua variantă a textului, dar nu este suficient. Împreună cu mai mulți colegi am înaintat mai multe amendamente care subliniază foarte clar importanța stabilirii uh, drepturilor omului ca o inimă a relațiilor noastre cu Iranul. Aș spune în final că poporul iranian necesită și merită susținerea noastră în eforturile pe care le fac uh, pentru uh, democrație și drepturile omului. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Mulțumesc foarte mult pentru acest discurs. Cred că ne aflăm acum la faza de analiză a amendamentelor și nu este ultima lectură, deci ar fi bine să fim mai scurți în ceea ce privește intervențiile, pentru că suntem la examinare așadar. Poate după discuția raportorilor din umbră pe această temă, putem spune că s-a schimbat uh, considerabil propunerea domnului Howitt pentru uh, compromisurile pe care dorea să le, primea, să le um, propună și mi se pare că atât pe domeniile pe care le-ați menționat, atât în ceea ce privește pedepsa cu moartea, cât și în domeniul drepturilor omului, s-au făcut schimbări de formulare. Eu zic, și aceasta este poziția mea ca raportor din umbră de la PPE, părerea mea este că mergem în direcția corectă și că acum trebuie să dăm mai departe colegului Tenoc cuvântul. Vă rog. Um, Și eu sunt de acord cu cele spuse până în prezent în ceea ce privește situația oribilă a drepturilor omului în Iran. Și e clar că ar trebui să fim mai critici al regimului molahilor din Iran, care există de 17 ani de zile, dar am făcut acest lucru în Parlament și e clar că drepturile omului în acest domeniu au existat câteva îmbunătățiri, de multe ori de natură cosmetică, probabil ca urmare a criticilor la nivel internațional și faptul că Iranul și-a dorit să se alinieze cu obligațiile sale internaționale și a semnat diferite convenții internaționale pe drepturile omului cu anumite rezerve, unele dintre ele sunt chiar inaplicabile pentru că nu corespund cu legea islamică, cu sharia. Bun, acest lucru e bine cunoscut, dar cred că am reușit totuși câteva progrese, semnarea moratorului, faptul că se pune capăt uh, lapidării uh, și pedepsei cu moartea. Acum trebuie să examinăm care este situația actuală a acestui moratoriu, să vedem dacă se aplică și uh, în acest sens există o echipă de la Amnesty Interna- care se ocupă de această monitorizare. Apoi, tratamentele medicale necesare prizonierilor politici și faptul că se continuă aplicarea pedepsei cu moartea în anumite cazuri, în caz de adulter, precum și situații în care uh, tineri sunt executați. Toate aceste elemente trebuie analizate și cred că uh, pârghia pe care Statele Unite și Uniunea Europeană și sper că și țara noastră ca urmare a Brexitului va merge în aceeași direcție, prin intermediul ambasadei, pentru că am avut o ambasadă acolo timp de uh, 40 de ani. Bun, după semnarea acestui acord nuclear, sper că această pârghie pe care o vom avea la dispoziție pentru a utiliza va fi și mai puternică și că va avea o influență asupra regimului. Deci grupul ECR este de acord în mare parte cu acest uh, raport și cu amendamentele de compromis obținute de colegul Howitt și negociate. Noi am reușit prin negocieri să modificăm un pic tonul textului și am reușit să introducem uh, un ton mai critic în text. Și acum e clar că raportul acesta trebuie să permită Iranului să își îmbunătățească situația, pentru că există loc și de mai bine și să reprezinte și o speranță că va fi implementat acest acord nuclear. Să sperăm că Iranul va înceta sprijinul față de grupurile teroriste și față de Hamas. Și trebuie să le acordăm această șansă, pentru că nu avem neapărat o altă alternativă mai bună. Ce putem face altceva? Acum, la urma urmei, existau foarte multe controverse în ceea ce privește semnarea acestui acord, Știm că au existat și puncte de vedere divergente, mai ales din partea Israelului, care își dorește să preîntâmpine o situație în care Iranul ar deveni o putere nucleară în colaborare cu Rusia. Deci, Există întotdeauna posibilitatea de a reinstaura sancțiuni în cazul în care acest acord nu este corect implementat, însă ideea este să, trebuie, să avem mai mult dialog, mai multe contacte uh, um, între Uniunea Europeană și Iran și posibilități de investiții suplimentare. Și evident că uh, poporul iranian merită o situație mult mai bună pentru această țară extraordinară. Președintele, mulțumim. Și acum colegul Arara, raportor din umbră. După aceea, doamna Lohbiller. După care vom avea un schimb de opinii cu delegația australiană. Puteți interveni, doamna Sacorara? Mulțumesc, domnule președinte. Da, cu toții suntem de acord că Iranul este o țară foarte importantă în întreaga regiune, la nivel economic, la nivel geopolitic. După o perioadă îndelungată, plină de dificultăți în relațiile dintre Iran și Uniunea Europeană, iată că acum apare un dialog care începe să se dezvolte și la mai multe niveluri având în vedere interesele noastre comune, dar având în vedere și diferențele care există între cele două regiuni. De aceea aș dori să îl felicit pe domnul Howitt pentru aceste propunere, pentru că este o propunere destul de echilibrată și vreau să-i mulțumesc de asemenea pentru amendamentele de compromis. Eu cred că aceste amendamente de compromis creează condițiile necesare pentru a avea un dialog cu această țară și definește clar sectoarele în care trebuie să instaurăm acest dialog. Sunt mai multe probleme care am fi vrut să le subliniem în mod mai pregnant în text. Dar, din motive de echilibru politic, acestea nu sunt neapărat foarte bine subliniate. M-am gândit, spre exemplu, la faptul că ar fi bine să insistăm asupra uh, importanței drepturilor omului. E clar că e nevoie de măsuri Uh, în ceea ce privește justiția, care tocmai trebuie să fie o entitate echitabilă. Trebuie să subliniem de asemenea și rolul trimisului special al Națiunilor Unite, care trebuie să aibă libertatea de a intra pe teritoriul acestei țări. Deci trebuie să primească un fel de uh, legitimație, viză permanentă pentru a putea Uh, circulă liber. Iar noi, în calitate de Parlament, trebuie să insistăm asupra faptului că aceste propuneri trebuie să fie cuprinse în raport. Domnul Buchner este raportorul din umbră, nu poate să fie astăzi aici, dar m-a rugat să vă transmit că susținem acest raport și că este foarte bun pentru noi. Am uh, o rugăminte către raportor și anume ca amendamentul 362 și 338 să fie votate separat. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Dacă vreți să vă uitați în liniște câte amendamente au fost preluate deja în amendamentele de compromis pentru a ajunge la un echilibru, poate că ar trebui să ne gândim și dacă grupul respectiv ar trebui să mai mai țină cont și de alte aspecte fără să se strice echilibru. Deci eu zic că echilibru este foarte important, iar la drepturile omului trebuie să reușim să nu uităm de obiectivul acestui acord și anume împiedicarea construcției de bombe nucleare, dacă aceasta nu este tot un obiectiv de protecție a drepturilor omului. Să nu uităm care a fost obiectivul, să încercăm să fim raționali și, uh, să constru- și constructiv mai ales și cred că suntem pe cale să obținem acest lucru. Da, vă rog, domnule raportor, o remarcă scurtă. We are joined by our distinguished guests. I'll speak for less than one minute, but I just want to say to our colleague Mr. Alături de noi sunt deja oaspeții noștri, deci o să vorbesc mai puțin de un, min- de un minut. Aș dori să mă adresez domnului Adat Cudson, a căror păreri le respect. Dacă aveți uh, impresia că nu puteți accepta acest uh, Uh, compromis care se bucură de sprijinul nostru, aș dori totuși să vă spun următoarele. Am fost vicepreședinte ale subcomisiei pentru uh, drepturile omului, am fost coordonator în uh, această subcomisie, am semnat mai multe rezoluții care discută situații de urgență. Ați citat raportul Amnesty International, M-am întâlnit cu reprezentanții acestei organizații și cu alte organizații care apără drepturile omului și în, prin raportul meu încerc să îmbunătățesc situația drepturilor omului din Iran prin formulări care să aibă un uh, impact. Putem să adoptăm un raport cu, cu formulări mult mai dure care însă nu va avea niciun impact asupra uh, situației de la fața locului sau să găsim o formulare care într-adevăr uh, să se reflecte în uh, realitate. Um, și eu mi-aș dori să recurgem mai degrabă la a doua variantă, pentru că cred că nimeni nu poate spune că eu nu am apărat în trecut uh, drepturile omului. Herzlichen Dank, wir werden sicherlich... Mulțumesc foarte mult. O să ajungem cu siguranță la un răspuns împreună, la un numitor comun, așa îmi spune mie intuiția. Aș vrea acum să o salut pe doamna Julie Bishop, care este ministrul afacerilor externe din Australia și pe colegul dânsei Steven Siobo, care este ministrul pentru turism, comerț și investiții din Australia. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit de atât de departe pentru ca să vă întâlniți cu noi. Aveți eh, aici Comisia pentru Afaceri Externe și Zic, eu cred că este foarte bine că am uh, dezvoltat această relație. Văd că politica de externe este mâinile femeilor atât în Europa cât și în uh, Australia și cred că astfel se va aduce ceva gingășie și duioșie în politica externă în ambele părți. Mi se pare că relațiile noastre sunt extrem de importante acordul cadru dintre Uniunea Europeană și Australia din aprilie 2015 merge foarte bine. Dumneavoastră și doamna Mogherini l-ați semnat acest acord și foarte important este și ca noi, de exemplu, uh, și dumneavoastră să uh, avansăm pentru ca să intre în vigoare acest acord cât mai repede. Mi se pare foarte bine că în ceea ce privește acordul de liber schimb, lucrurile sunt în curs de ameliorare și mă bucur și că vom putea să facem progrese în relațiile noastre bilaterale, comerciale. Cooperarea internațională se extinde și la siguranță, terorism, combaterea terorismului, drepturile omului, și uh, politica comercială. Toate aceste domenii sunt într-adevăr foarte importante și sunt uh, se desfășoară și sub amenințarea Daesh în uh, Asia de Sud-Est și în Asia Pacifică, în acel spațiu de fapt foarte restrâns, dacă ne uităm și din punct de vedere al intereselor Australiei în regiune, este extrem de important ca stabilitatea să nu fie amenințată, având în vedere terorismul din partea ISIS și din partea altor grupări, e și mai important uh, și pentru stabilitatea noastră ca acolo lucrurile să meargă bine. Ne interesează foarte mult să vedem părerea dumneavoastră despre evoluțiile din ultima săptămână în ceea ce privește relațiile dintre uh, statele din sud-estul Asiei și uh, China cu privire la Marea de Sud a Chinei și în ce măsură găsiți dumneavoastră pozitive evoluțiile și cum am putea ajunge către evoluții pașnice. Se pare că tot ceea ce am făcut până acum uh, nu a fost foarte de, de utilitate. Relațiile de parteneriat sunt foarte importante și în contextul relațiilor cu um, Irakul, cu țările care sunt producătoare de migrație și am vrea să auzim câte ceva și despre părerea dumneavoastră despre politica de migrație. Există păreri controversate și poate ne puteți împărtăși ideea dumneavoastră. Mă bucur foarte mult că Australia și Uniunea Europeană au luat noi inițiative și că dumneavoastră uh, și vicepreședinta doamna Mogherini ați găsit o platformă pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale, economice și comerciale, dar și uh, civile, ca să spun așa, în, uh, pe viitor. Mă bucur că acum uh, s-a creat un nou forum de discuție pe care putem să-l folosim la maxim. Poate puteți să ne spuneți câte ceva și din ideile pe care le aveți pe Brexit. Uh, ne-ar interesa să știm părerea dumneavoastră. Se pare că Australia a declarat că trebuie să se ajungă foarte repede la un acord de liber schimb între Australia și Marea Britanie, după ce este Marea Britanie. Aveți cuvântul, doamnă ministru. Um, Mulțumesc foarte mult, domnule Brock și vreau să vă spun că sunt încântată să fiu prezentă astăzi aici. Vreau să mulțumesc membrilor Parlamentului European. Vreau să vi-l prezint și pe colegul meu, Steve Cioba. Sunt încântată să fiu din nou în Bruxelles și să am ocazia să iau cuvântul în fața comisiei dumneavoastră, pentru că e clar că ne aflăm într-o lume din ce în ce mai conectată și e momentul mai mult decât oricând ca guvernele să colaboreze în interesul cetățenilor. Și munca cu dumneavoastră este foarte importantă pentru Uniunea Europeană, pentru populația europeană și e clar că uh, trebuie să puteți colabora cu parteneri internaționali precum Australia. Australia și Uniunea Europeană au o, o istorie comună, cultură, experiență, idei și în multe cazuri am avut și o comunitate de interese și avem și un set comun de valori libertate, democrație, dreptul, statul de drept, drepturile omului. Noi credem în virtutea și calitățile unei economii de piață deschise, servicii, inovare, cercetare, idei, toate în beneficiul și în slujba cetățenilor noștri. Și în acest sens trebuie să subliniem cât mai mult beneficiile pe care le reprezintă piețele deschise pentru cetățenii noștri summiturile G20 pe, tema, pe teme economice au demonstrat faptul că am avut până în prezent 25 de ani de creștere economică consecutivă și că uh, prosperitatea s-a bazat tocmai pe aceste piețe deschise și pe comerț liberalizat. Și ne aflăm într-o lume globalizată, cu multe provo provocări și le putem face față dacă lucrăm sub formă de parteneriat. Uh, și e clar că strategia Uniunii Europene reprezintă în acest sens un pas înainte în această direcție. Și deci avem puncte de vedere comune. Suntem parteneri naturali în foarte multe uh, domenii, uh, domeniul afacerilor, societate civilă și așa mai departe. Și faptul că avem valori comune și competențe comune face că suntem și parteneri naturali pentru a face față uh, anumitor amenințări, cum ar fi, spre exemplu, terorismul și schimbările climatice, amenințările globale. De multe ocazii am constatat că putem pune în comună uh, punctele noastre forte pentru a face față acestor uh, provocări. Australienii au fost șocați și întristați uh, în momentul în care au avut loc recentele atacuri teroriste în Bruxelles și în alte orașe europene ca și parte a activității Daesh și ISIS peste tot în lume. Și trebuie să întărim eforturile noastre, să conlucrăm în instituții precum Europol, în dialogul interinstituțional pentru a lupta împotriva terorismului și în acest sens nu vom reuși să înfrângem Daesh și să punem capăt războiului civil din Siria și să rezolvăm criza umanitară dacă nu vom colabora foarte multe țări europene, printre țările care nu sunt europene, Australia reprezintă un partener fiabil în situația din Afganistan și din Irak. Noi am lucrat cu diferiți parteneri care au uh, presupus implicarea în coaliția anti-Daesh. Și angajamentul nostru extern merge dincolo de securitate. Suntem unul dintre contribuitorii cei mai mari uh, Uh, la efortul făcut în Iran. Și, în același sens, uh, contribuăm de asemenea și la asistența la nivel umanitar, construirea, reconstruirea instituțiilor, reconstruirea unui parlament este de asemenea un element deosebit de important pentru societate. Cooperarea noastră se extinde și în alte regiuni, Ucraina, spre exemplu. Australia și Uniunea Europeană au condamnat acțiunile rusești în această regiune și au instaurat sancțiuni foarte dure. Australienii, de asemenea, apreciază uh, Sprijinul Uniunii Europene în momentul în care a fost uh, doborâtă uh, aeronavă H-17. De asemenea, avem un angajament puternic în Asia de Sud-Est și în Pacific și încercăm să promovăm respectarea uh, legislației internaționale și a ordinii internaționale și influența aceasta globală este foarte importantă în momentul în care vorbim despre colaborarea UE și uh, Australia în aceste regiuni ale lumii. Deci putem colucra împreună pentru a promova pacea și ideile noastre. Și trebuie ca legislația internațională și regulile internaționale să fie respectate de către toate aceste țări. În ceea ce privește uh, Marea de Sud a Chinei, clar că există acolo un diferent care încă nu a fost rezolvat. Ne aflăm într-o etapă în care să solicităm tuturor părților implicate să nu ia măsuri unilaterale în loc să rezolve această dispută maritimă prin negocieri uh, pașnice. Salutăm eforturile Uniunii Europene în ceea ce privește Corea mai ales prin intermediul Națiunilor Unite, pentru a întări sancțiunile și pentru a pune capăt programului nuclear în Coreea de Nord. Având în vedere uh, provocările globale și complexitatea și amploarea acestora, Uniunea Europeană și Australia trebuie să fie parteneri puternici și trebuie să ne aprofundăm această colaborare. Și avem un acord cadru care să sperăm că va fi semnat până la sfârșitul acestui an, pentru că acesta reprezintă un pas înainte foarte important pentru întărirea acestei cooperări. E vorba de angajamentul nostru pentru a promova securitatea și prosperitatea în ambele regiuni, Europa și Australia, pentru a putea dezvolta cooperarea noastră în materie de securitate, de politică externă, de chestiuni bilaterale care pot să, să, uh, se refere la dezvoltare, dezvoltare uh, și um, activitate comercială, uh, inovație, educație și, de asemenea, evident, măsuri în ceea ce privește schimbarea climatică și așa mai departe. Uniunea Europeană și Australia pot reprezenta, pot avea o poziție de leadership pentru a putea aprofunda și această uh, prietenie și poate reprezenta de asemenea și o platformă pentru a lansa conversații, pentru a găsi noi idei, pentru a vedea împreună cum anume cetățenii noștri pot avea de câștigat de pe urma acestei colaborări. Iată, acestea sunt cele mai importante realizări în ceea ce privește o extraordinară relație diplomatică care durează de uh, câteva decenii. Împreună am reușit să extindem acel parteneriat și să îl îmbogățim de relații cu relații comerciale și e clar că ne revine nouă, ca și membri ai parlamentelor, să facem în așa fel încât beneficiile acestor parteneriate economice să fie în slujba cetățenilor. Pentru că e vorba de valori comune și acestea ne vor permite să întărim punctele noastre form, forte și am să-l pe, las pe colegul meu Steve Ciopo pentru a vă prezenta latura economică și comercială a acestui acord. E clar că Australia și Uniunea Europeană reprezintă piețe imense, poate cele mai mari, și acestea vor avea, măsurile pe care le vom lua vor avea efecte și consecințe asupra prosperității pe care ne-o dorim. Și e clar că trebuie să întărim acest parteneriat în anii ce vor urma. Acum, ceea ce privește Brexit, aș ruga europenii să nu îl considere ca un pas înapoi, ca un declin. Noi suntem de părere că Uniunea Europeană a, a reprezentat o, o serie întreagă de avantaje și beneficii pentru întregul continent și a garantat prosperitatea, securitatea pe întregul continent. Australia așteaptă cu nerăbdare uh, noua relație cu Regatul Unit de după Brexit, dar și mai mult decât atât, noi ne reafirmăm angajamentul față de relația noastră cu Uniunea Europeană și suntem de părere că această reunire a unor suveranități liberale, această entitate unică, trebuie să evolueze în timp și o va face. Mulțumesc! Mrs mulțumesc, doamna Saifi. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, înainte de toate, în numele Comisiei uh, pentru Comerț Internațional, să-i salut pe invitații noștri, ambii miniștri din partea Australiei, care ne fac onoarea de a fi prezenți astăzi în Parlamentul European. Și doresc, de asemenea, să salut întreaga delegație australiană care îi însoțește. Doamnă ministru, domn ministru, stimați colegi, schimbul nostru de opinii din această dimineață se derulează într-un context internațional destul de complicat, așa cum spunea și domnul Brock. Ne confruntăm în momentul de față cu numeroase crize și comerțul internațional trebuie, este de multe ori pusă semnul întrebării și de aceea astăzi este foarte important ca noi să ne continuăm munca pentru a dezvolta un comerț care să fie în slujba și în beneficiul tuturor și care, într-un spirit de reciprocitate și de câștig reciproc, să continue să contribuie la creștere și ocupare. Uniunea Europeană și Australia par să se confrunte cu anumite oportunități și provocări comune și um, Distanța geografică nu trebuie să ne împiedice să împărtășim aceleași valori și aceleași interese. În numele Comisiei pentru Comerț Internațional aș dori să pun accentul pe un mesaj deosebit de important. Uniunea Europeană și Australia sunt mai puternice atâta vreme cât sunt unite. Și asta prin interes, prin, uh, mai ales prin interes și corelații comerciale. Uniunea Europeană și uh, Australia reprezintă o putere regională și niște continente deosebit de importante. Suntem mai puternici în momentul în care participăm împreună la o gestionare mare responsabilă la felul în care se derulează mondializarea felul în care se organizează investițiile și relațiile comerciale. Uniunea Europeană acordă o atenție deosebită dezvoltării rolului națiunilor noastre și mai ales acordă un, un rol important Comisiei pentru Afaceri Internaționale, care a stabilit un, gru, un grup de monitorizare specific pentru Australia și Noua Zeelandă și așteptăm cu nerăbdare participarea Australiei la negocierile multilaterale și plurilaterale din uh, cazul, cadrul TISA și pe chestiuni de mediu și așteptăm pregătirea dumneavoastră pentru a adera la Carta Piețelor Publice. Urmărim îndeaproape felul în care se vor desfășura negocierile comerciale între Uniunea Europeană și Australia. Parlamentul a adoptat în februarie anul trecut o poziție în ceea ce privește deschiderea acestor negocieri și să sperăm că un mandat de negociere va putea fi prezentat cât mai repede, cu putință. Vă mulțumesc pentru atenție și las acum uh, uh, domnului ministru Ciobo uh, ocazia să ia cuvântul. Mulțumesc! Well, thank you and uh, thank you very much. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna Saifi. Și aș dori să-i mulțumesc și dom- uh, președintelui Comisiei uh, AFED, domnului Brock. Mă bucur că pot să iau cuvântul în fața Parlamentului European. Doamnelor și domnilor, este o mare plăcere să fiu prezent astăzi aici, să pot purta acest dialog cu dumneavoastră despre aprofundarea uh, legăturilor comerciale și de investiții între economiile noastre avansate și liberale. Australia este încântată că poate lucra cu Comisia Europeană și cu statele membre pentru o negociere cât mai rapidă a, acord, a unui acord de liber schimb. Și așteptăm cu nerăbdare continuarea dialogului cu europarlamentarii. Un acord de liber schimb cuprinzător între economiile noastre va duce la mai multe schimburi comerciale din punctul de vedere al bunurilor și serviciilor și la uh, consolidarea investițiilor. Acest acord de liber schimb are potențialul de a deveni un standard despre uh, ce poate atinge, ce obiective poate atinge un acord de liber schimb între uh, similare. Vom putea ajunge la standard de nivelul de vedere, comune din punct de vedere al uh, reglementării, cercetării și inovării. Un acord de liber schimb între Australia și Uniunea Europeană va fi util pentru a promova viziunea comună pe care o au Australia și Uniunea Europeană în legătură cu viitorul uh, sistemului global de schimburi comerciale. Lucrăm deja împreună la multe niveluri uh, din acest punct de vedere. Avem un interes comun de a sprijini un sistem comercial multilateral care să respecte anumite norme și lucrăm împreună pentru multe, pe marginea multor inițiative plurilaterale, așa cum ați menționat și dumneavoastră, doamnă Saifi, acordul uh, TISA, deosebit de important pentru sănătatea viitoare a economiei uh, globale. Uniunea Europeană este al doilea partener ca importanță din punctul de vedere al schimburilor comerciale ca bloc, chiar dacă aceste informații nu sunt, informațiile pe care deținem nu sunt complete, Uniunea Europeană, știm foarte bine că în Uniunea Europeană companiile australiene investesc foarte mult, de exemplu, în infrastructura medicală sau în tehnologia medicală. Uniunea Europeană este cel mai mare partener de investiții al uh, Australiei și afacerile europene folosesc uh, Australia ca punct de plecare pentru a-și extinde uh, activitățile în Asia. Chiar dacă tarifele vamale sunt reduse între Australia și Uniunea Europeană, există în continuare câteva zone unde există o protecție mare. Este important ca în urma acordului de liber schimb să, aducem la, să ajungem la un uh, liber schimb în, uh, din punct de vedere al produselor alimentare și uh, agricole care să fie în avantajul uh, nostru reciproc. Așteptăm cu nerăbdare discutarea cu Uniunea Europeană acestui aspect important al uh, agendei pentru noi. Uh, Uh, reprezentată de mediul uh, înconjurător. Noi avem o reputație foarte bună din acest punct uh, de vedere. Există însă un mit, și anume că exporturile agricole ale Australiei ar fi mai mari decât sunt în realitate. De fapt, Uniunea Europeană exportă de patru ori valoarea exporturilor Australiei. Din punctul de vedere al uh, serviciilor, prin acordul de liber schimb, Australia își dorește să ajungă la cele mai cuprinzătoare și mai uh, liberale rezultate posibile. Um, ne dorim să eliminăm sau să reducem la un minim posibil obstacolele existente în cât mai multe sectoare posibile și ne dorim îmbunătățirea transparenței. Un acord um, de liber schimb cu Uniunea Europeană reprezintă o oportunitate, de exemplu, de recunoaștere reciprocă a pregătirilor și a calificărilor profesionale un acest acord de liber schimb uh, trebuie să se refere la investiții, să faciliteze investițiile, să ofere garanțiile și certitudinea necesară investitorilor și să garanteze în același timp posibilitatea autorităților publice de a reglementa în interesul public. Noi suntem convinși că vom reuși să găsim acest echilibru, fiecare dintre noi dispunând de un sistem uh, judiciar transparent și Uh, care funcționează foarte bine. Pentru că suntem economii transparente, deschise, suntem convinși că vom putea obține foarte multe lucruri și în domeniul de reglementare care să garanteze, uh, să reducă uh, povara administrativă pentru întreprinderi mici și mijlocii, de exemplu. Iau acum cuvântul în fața Parlamentului European și cred că este potrivit din partea mea să menționez și drepturile de proprietatea intelectuală. Din punctul nostru de vedere, nu poate exista o singură abordare în legătură cu acest subiect în acordul de liber schimb. Trebuie să găsim echilibrul între titularii de drepturi, utilizatori, uh, public și interesul, interesul național. În ultimele acorduri de liber schimb am găsit uh, modalități inovatoare prin care recunoaștem rolul tehnologiilor în, uh, în mediul modern de afaceri și uh, cred că trebuie să inovăm și mai mult prin uh, acordul încheiat cu Uniunea Europeană. Consolidarea creșterii economice în, uh, într-un, în domeniul digital este deosebit de importantă pentru Australia. Aceste negocieri pentru încheierea unor uh, acorduri de liber schimb sunt întotdeauna dificile și consider că etapa actuală, inițială, de prospectare a posibilităților este deosebit de importantă. Noi ne angajăm să contribuim la o încheiere cât mai rapidă a negocierilor din momentul în care acestea vor fi demarate. Din perspectiva Australiei, este foarte clar că provocarea cu care noi confruntăm acum este de a obține un rezultat care să fie în beneficiul ambelor părți și care să fie un exemplu pozitiv pentru sistemul global de schimburi comerciale. În calitate de ministru al Australiei pentru schimburi comerciale, mă alătur ministrului nostru de externe și aș dori să spun că, într-adevăr, avem foarte multe valori comune cu Uniunea Europeană și vă asigur că vom lucra împreună cu dumneavoastră pe scena globală pentru mm, în avantajul Uniunii Europene și al Australiei. Vă mulțumesc! Thank you very much for... Aș dori să vă mulțumesc uh, pentru cele două declarații. Cred că avem la dispoziție suficient uh, material pentru o discuție uh, rodnică și o să dau în primul rând cuvântul domnului Michael Galer. Um, o să vorbesc în limba germană. Vă mulțumesc. Bine ați venit, doamnă ministru, domnule ministru. Mi se pare foarte bine și important să avem uh, un partener atât de puternic, chiar dacă din punct de vedere geografic este atât de important. Din punctul de vedere al uh, schimburilor comerciale, aș dori să spun că m-ar bucura dacă am putea să încheiem un acord bun de liber schimb cu Australia, pentru că ar fi un semnal uh, uh, pozitiv și pentru negocierile purtate cu Statele Unite ale Americii Cine dorește să vândă produse bune, cred că nu trebuie să se teamă de liberul schimb. Eu aș dori să vă întreb, să trec acum la un alt subiect, politica privind refugiațiile. Care sunt elementele comparabile în practică și unde se poate opri comparația între ce se întâmplă în Australia și în, în Europa? Știți că se vehiculează ideea creării unor tabere de refugiați pe unele insule din Marea Mediterană. Dumneavoastră aveți experiența proprie cu insule, cu câteva insule din uh, Oceanul uh, Pacific și aș dori să vă întreb dacă în urma experiențelor uh, Australiei și ținând seama de aspectul teritorialității acestor insule, considerați că o asemenea abordare ar avea succes și în Europa. Eu consider, nu sunt convins uh, de această, de această idee, însă sunt curios să văd care este și opinia dumneavoastră. Apoi, în legătură cu acordul de la uh, Cotonou, care acoperă și statele insulare din Pacific, uh, o zonă de care, pe care o cunoașteți foarte bine și aș dori uh, să vă întreb care este părerea dumneavoastră din punct de vedere al necesității de a consolida politica pentru dezvoltare și care sunt aspectele legate de securitate. Aveți uh, propuneri concrete sau opinii legate de toate aceste subiecte? Mulțumesc! Domnul David Martin, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Bun venit ambilor invitați și aș dori să mă adresez mai degrabă mm, domnului Siobo. Am ascultat cu interes uh, afirmațiile dumneavoastră legate de situația investițiilor reciproce din uh, Australia în Europa și din Europa în Australia. Știți că în uh, Uniunea Europeană s-a ales o nouă abordare o nouă formă de acorduri de investiții și de protecție a investițiilor, un sistem de crearea unor instanțe, tribunale speciale care să discute aceste, protejarea acestor investiții. În legătură cu Brexit, m-a îngrijorat puțin uh, această noțiune de a desfășura în mod paralel un proces de prospectare a posibilităților încheierii unui acord de liber schimb cu Uniunea Europeană și cu Regatul Unit uh, în perioada în care Regatul Unit este uh, membru al Uniunii Europene. Știu că ne veți spune că nu purtați negocieri oficiale, însă se poartă discuții și nu știu cum se pot desfășura aceste discuții în mod paralel uh, fără a intra, fără a se genera un conflict. Mie mi se pare că vă veți uh, folosi de această situație pentru a obține o, pentru a avea o poziție cât mai puternică de uh, negociere a încheierii acestor acorduri. Mie mi se pare că acum este momentul să vă concentrați pe negocierile cu Uniunea Europeană. O ultimă întrebare referitoare la China. Um, a, luat, a, a trebuit să luăm o decizie foarte dificilă în Uniunea Europeană privind statutul de economie de piață acordat Chinei. Uh, Australia a recunoscut deja acest statut pentru economia Chinei și aș dori să vă întreb care este părerea noastră față de decizia pe care ar trebui să o ia Europa din acest punct de vedere. Vă mulțumesc. Charles Stanock. Vă mulțumesc, domnule președinte. Un călduros uh, bun venit uh, invitațiilor noștri, doamne Bishop și Siovo. Eu sunt un membru al Parlamentului European din Regatul Unit și în calitate de membru al uh, grupului politic ECR, vă spun bun venit la Parlamentul European. Cred că în mass media eurosceptică din Regatul Unit uh, se va adresa întrebarea de ce vă pierdeți timpul vizitând Uniunea Europeană Ține seama că ați promis încheierea unor acorduri de liber schimb cu Regatul Unit. Mie mi se pare că un asemenea acord de liber schimb cu Regatul Unit poate fi încheiat doar după părăsirea Uniunii Europene de către Regatul, Regatul Unit, chiar dacă relațiile comerciale directe între Australia și Regatul Unit sunt mult mai uh, Redusă în comparație cu relațiile comerciale între Australia și Uniunea Europeană sau uh, Statele Unite ale Americii, chiar dacă mulți din presa uh, britanică cred că putem reveni la o epocă de aur care ar fi existat înaintea aderării Regatului Unit la Uniunea Europeană. După cum uh, pe bună dreptate ați uh, spus, uh, domnule ministru, um, avem valori comune între Australia și Uniunea Europeană și Regatul Unit. Combatem împreună terorismul jihadist, cooperăm foarte bine din punctul de vedere aspectelor care țin de securitate globală și în ultimele decenii ați avut un rol deosebit de important din punctul de vedere al evoluției și produselor industriale. Aveți un uh, rol important de jucat în uh, zona asiatică, pacifică. Ceea ce nu ați menționat este că aveți o tradiție îndelungă, o experiență vastă din punctul de vedere al gestionării fluxurilor de refugiați. Și știți că și Europa se confruntă acum cu această problemă care se manifestă în Marea Mediterană. Vă pot asigura că atâta vreme cât Regatul Unit va avea în continuare uh, europarlamentari, uh, vă vom sprijini în această calitate și mă bucură, m-am, bucurat să aud că Regatul Unit nu va adopta sistemul de imigrare bazat pe uh, un sistem de puncte existent în Australia, o idee promovată intens în mass media de cei care susțineau Brexitul. Uh, pentru a fi introdusă în Regatul Unit. Australia um, primește acum mai mulți uh, migranți din, uh, din Asia de Sud-Est. Foarte mulți migranți vin din Europa. În ultimul an, doar din Grecia au sosit 80.000 de, de migranți în plus. Australia este un membru cheie al organizației G20 și aș dori să vă asigur că grupul ECR pe care îl, îl reprezintă astăzi toi, toți colegii mei participă acum la o săptămână de studiu, tocmai de aceea sunt singur astăzi aici, dar vă asigur că noi întotdeauna vom sprijini aprofundarea relațiilor și ratificarea la un moment dat a unui acord de liber schimb între Uniunea Europeană și Australia. Vă mulțumesc! Tienen ustedes todo. Stimați miniștri, vă puteți bucura de sprijinul nostru din partea mea și a grupului liberal în ceea ce privește acordul de comerț între Uniunea Europeană și Australia. Aș avea o întrebare către doamna ministru de afaceri externe referitor la Republica Populară Chineză, care construiește o flotă cu portavioane ceea ce înseamnă o expansiune și, evident, o extindere a influenței sale în Pacific. Pacificul poate fi împărțit în două regiuni. Pacificul de Nord, insulele Marian, care se află sub control sau protecție militară nord-americană. Și Australia aici are un, uh, o poziție foarte clară în ceea ce privește Tuvalu, insulele Cook, și toată această regiune a Papua Noua Guinee. Acum, care este părerea dumneavoastră în ceea ce privește dorința de extindere oceanică a Republicii Populare Chineze, dacă e să ținem seama și de construirea și de îmbunătățirea uh, șoselelor și posibilităților de transport care există uh, pe teritoriul chinez, înspre Pakistan, înspre Iran, acolo unde China ar avea o prezență directă și completă în uh, regiune, în Golful Persic. Mulțumesc! Thank you, Chairman. Um, I speak differently to... Domnul Carver, vă mulțumesc, domnule uh, președinte. Eu sunt unul dintre cei care a votat pentru părăsirea Uniunii Europene uh, de către Regatul Unit importanța Uniunii, economiei uh, Uniunii Europene și ale Australiei, a relațiilor între cele două blocuri, este deseori uh, supraestimată. 100, valoarea uh, relațiilor comerciale între cele două blocuri se estimează a fi la 169 de miliarde de euro, dar o mare parte dintre, din valoarea acestor schimburi este datorată Regatului Unit în 2015, uh, 46% din exporturile Australiei s-au îndreptat înspre uh, Regatul Unit, de exemplu. Uniunea Europeană este importantă pentru Australia tocmai datorită importanței Regatului Unit pentru, pentru Australia și sunt sigur că vom putea ajunge la, la un acord bilateral important atât pentru Regatul Unit cât și pentru uh, Australia. Brexitul a fost uh, considerat a fi de unic ca o fragmentare a, a Occidentului, uh, însă Regatul Unit uh, va rămâne angajat, va susține în continuare uh, Occidentul. Domnul președinte, întrerupă. Domnule președinte, am în continuare dreptul de a lua cuvântul în această comisie și aș dori să vă spun că dorim să păstrăm uh, relațiile cu partenerii europeni. Există sistemul uh, celor cinci uh, ochi care împărtășesc informații de securitate și aș dori să vă spun că Regatul Unit va rămâne de, deschis scenei internaționale. În uh, mass media britanică uh, s-au publicat informații conform cărora Australia va fi un uh, partener deosebit de important pentru Regatul Unit și aș dori să vă întreb dacă aveți informații legate de încheierea unui acord de liber de schimb între Regatul Unit și Australia. Și în al doilea rând aș dori să vă întreb dacă sunteți de aceeași părere cu reprezentanții partidului din care fac eu parte și anume revigorarea relațiilor din Commonwealth, ceea ce ar uh, contribui la prosperitatea atât a Australiei cât, um, cât și a Regatului Unit și în general la economie globale. Mulțumesc! Delegația trebuie să plece mai târziu și trebuie să răspundă și la întrebări. Alex, te rog. Mulțumesc foarte mult, uh, stimate doamnă ministru. M-am bucurat foarte mult că dumneavoastră ați subliniat că răspunsul la provocările comune sunt o, un parteneriat uh, aprofundat, un parteneriat mai profund. Domnul, doamna ministru a vorbit despre protecția investițiilor și, după părerea mea, aceasta este o temă extrem de importantă. Trebuie să colaborăm cât se poate de bine, așa cum se întâmplă și cu Japonia. Și nu avem uh, atât de multe critici atunci când e vorba de colaborarea cu Japonia și cu Australia, ca atunci când vorbim despre TTIP. Avem nevoie de un sistem foarte bun Avem nevoie de un sistem care să convingă și societatea, nu numai uh, lumea afacerilor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte Brock, spune domnul De Castro. Bun venit uh, oaspeților noștri și vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit într-un moment foarte delicat în relațiile noastre comerciale suntem extrem de interesați de acordul de liber schimb. Eu reprezint Comisia Agri, este, care este o comisie extrem de interesată de aceste acorduri, însă există o umbră care planează, pe care vreau să o transform într-o întrebare. În 11 februarie anul trecut, Comisia Antidumping din Australia a introdus taxe vamale pentru introducerea uh, Uh, roșilor conservate din Europa. Și doamna comisar Malmström um, a amintit că în ciuda eforturilor de reforme pe care le-am făcut aici în Europa, în PAC, știți că noi de mai mult timp obligăm agricultorii să își uh, aloce o, un, o treime din bugetul pe care îl primesc din partea PAC la înverzire. Deci, Acum uh, vedem că totuși aceste eforturi nu au dat roadele care trebuiau. Mă bucur că dumneavoastră sunteți aici pentru ca să facem un pas înainte pentru a elimina orice obstacol în calea acestei oportunități foarte mari de cooperare pe care o reprezintă cooperare, um, de cooperare între Europa și Australia, pe care deja am lansat-o. Vă mulțumesc! Domnul Tacula, mulțumesc, domn, domnule președinte, doamnă ministru, mă bucur foarte mult să vă salut aici în Parlamentul European. Am și eu aceeași îngrijorare ca și colegul meu David Martin. Care este părerea dumneavoastră despre un acord uh, între Marea Britanie și Australia pe parcursul în care, în, deci în momentul în care Marea Britanie mai este încă membru în Uniunea Europeană? Care credeți că ar fi consecințele? El la întâlnirea G20 din uh, China, domnul uh, Obama a spus doamnei May, premierul britanic, că prioritatea Americii a fost uh, un acord uh, comercial cu, ar, este un acord comercial cu UE, nu cu Brit Marea Britanie singură. Care este prioritatea Australiei, e întrebarea mea. Mai degrabă un acord cu UE sau cu Marea Britanie? Și eu, ca deputat finlandez, mă interesează și să știu uh, care sunt, este impactul sancțiunilor ruse pe Australia, pentru că noi am suferit destul de mult uh, și China a suferit destul de mult uh, în urma sancțiunilor în domeniul lactate. Vreau să știu dacă puteți să ne spuneți despre consecințele pe uh, Australia. Mulțumesc! Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, spune doamna van der, vă urez bun venit. Eu sunt membră în Comisia INTA, iar la acordurile comerciale de obicei bunăstarea populației are de câștigat și nu neapărat concernele trebuie să aibă avantaje după un acord. Știți că noi suntem foarte critici față de faptul că există CETA și TTIP care nu sunt întotdeauna omogene. Vreau să știu dacă dumneavoastră v-ați gândit la faptul că la protecția investitorilor, dar și la capitolele legate de durabilitate sau la punerea în pericol a standardelor există de, încă probleme și dacă vreți să introduceți aceste puncte cheie care sunt esențiale pentru noi de la început în negociere pentru ca să avem o rundă de negociere foarte bună și să fim mulțumiți de ambele părți, pentru că noi suntem cei care trebuie să le dăm oamenilor cele mai bune rezultate. Permiteți-mi, vă rog, uh, să fac o ultimă remarcă, spune domnul Brock. Relația dintre Uniunea Europeană și Australia trebuie să nu fie afectată niciun fel de Brexit. Nu trebuie să ne descurajăm, nu pot decât să vă spun că în continuare trebuie să continue colaborarea cu UE și uh, dacă și Marea Britanie încheie un acord comercial, mi se pare foarte bine. Mi se pare natural să se întâmple așa. N-ar trebui să creăm un antagonism între aceste două chestiuni, pentru că este consecința faptului că s-a decis uh, acest lucru în Marea Britanie. Dar mi se pare interesant să văd în ordinea în care a vorbit domnul Martin și după aceea domnul Tenoch și ce au spus. Mi s-a părut interesant. Aveți cuvântul, doamna ministră. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Au existat mai multe întrebări care mi-au fost puse um, aici și aș face tot ce pot să răspund la toate. În primul rând, în ceea ce privește refugiații. Experiențele comparabile sau necomparabile dintre Uniunea Europeană și Australia. Noi avem uh, o experiență proprie în gestiunea fluxurilor de persoane care cer azil. Australia este o națiune care este construită pe migrație. Avem oameni din toată lumea care au ales Australia ca și casa lor. Noi suntem poate unul din cele mai de succes experimente multiculturale de pe planetă. Am fost de asemenea foarte pozitiv în ceea ce privește aspectele de viză umanitară și de preluarea refugiaților. 825.000 de oameni au primit în ultima vreme, în ultimii ani, vize umanitare pentru ca să se stabilească în Australia. În fiecare an sunt cam 18.000 uh, de vize disponibile pentru refugiați uh, umanitari. Avem în plus și 12.000 de Um, vize de permise de ședere pentru cei care fug de conflictele din Siria. Migrația uh, la noi este cam de 200 de mii pe an într-o țară de 24 de milioane. Acum câțiva ani, afacerea cu traficul de persoane, care a devenit o rețea foarte sofisticată de infractori, a exploatat schimbările din legislația australiană și, ca rezultat, un flux important de persoane din Iran, Pakistan, Afganistan și din Orientul Mijlociu în general s-au gândit să vină în Australia plătind uh, traficanții, închiriind uh, un, uh, luând așadar un bilet de avion sau un, de vapor. De multe ori însă uh, acest bilet s-a dovedit a fi un bilet pentru bărci care nu erau deloc viabile, un voiaj foarte periculos Cam 50.000 de persoane au încercat să ajungă în Australia. Știm de cel puțin 1200 care s-au uh, înnecat și femei și copii în apă. Uh, în ciuda eforturilor pe care le-am făcut, n-am putut să-i salvăm. Guvernul laburist de atunci a ajuns la un acord cu Papua Noua Guinee pentru ca aceasta din urmă să încerce să verifice mm, proveniența acestor refugiați și dacă sunt refugiați în regulă să ofere o ședere în altă țară, iar dacă nu, Atunci, dacă nu, noi, dacă nu erau uh, migranți, așadar, în regulă, noi asistam, ajutam uh, Papa Noua Guinee pentru a găsi o soluție pentru aceștia. Avem un acord în continuare și cu uh, Papa Noua Guinee și cu alte insule. Aceste persoane de care este vorba sunt gata, au, au dreptul să intre și să iasă într-un spațiu definit, dar nu încă nu au o situație definitivată. Australia are o legislație foarte puternică în protecția frontierelor, iar uh, prin legile pe care le-am adoptat am spart rețelele de traficanți. Nu a mai uh, avut loc uh, o expediție de succes din partea traficanților din 2013 și, mai important, nu s-a mai murit deloc la traversare de când noi am ajuns la guvernare. Noi continuăm să colaborăm cu multe țări din uh, țară, din regiune pentru relocarea refugiaților și migranților. Colaborăm cu țările sursă pentru cei care n-au primit, de exemplu, protecție la timp. De multe ori uh, putem să ne bazăm pe aceste convenții cu privire, convențiile cu privire la refugiați pentru ca să acționăm pot să vă spun că experiența Australiei uh, nu poate neapărat să fie replicată în altă parte, pentru că noi suntem o insulă. Oamenii care vin la noi trebuie să treacă prin mii de kilometri uh, de călătorie pentru ca să ajungă în Australia. De multe ori nici nu erau refugiați, ci mai degrabă erau persoane care vroiau o viață mai bună decât uh, cea pe care o aveau în momentul respectiv. S-a pus întrebarea despre China și despre ce facem cu creșterea în importanța Chinei. China este o putere economică emergentă foarte de succes, nu numai în regiune, ci în general pe glob. Foarte multe țări consideră China ca partenerul său principal de comerț precum o face și Australia, de fapt. Este cea de-a doua economie cea mai extinsă din lume o creștere exponențială în ultima vreme, dar și-a uh, extins și capacitățile de apărare. Noi uh, dorim ca această um, creștere și expansiune să fie pașnică. Există totuși uh, ceva tensiuni în regiuni în regiune, pentru că de 70 de ani, în ceea ce privește securitatea, s-au bazat uh, pe Statele Unite ca și cei care garantează securitatea. Însă, reuniuni, în general, țările mai mici din uh, regiune ar dori să vadă mai, multă, uh, mai mult leadership american în regiune și nu mai puțin. China are foarte multe de oferit în regiune și nu numai, în ceea ce privește susținere, ajutoare și uh, asistență pentru dezvoltare și cu siguranță noi salutăm cooperarea uh, Chinei în Pacific, în uh, ajutorul pentru țările în curs de dezvoltare și vrem să mai încheiem și alte parteneriate cu China în acest sens. Problema legată de Marea de Sud a Chinei trebuie să fie gestionată foarte cu grijă. Avem cel puțin opt puteri uh, maritime în zonă, Filipinele și altele, Taiwanul. Noi cerem tuturor țărilor, incluzând China aici, să își rezolve diferendele în pace și să negocieze toate cerințele și dorințele maritime între ei și dacă este nevoie să ceară arbitraj internațional, așa cum au făcut-o Filipinele, care au cerut arbitraj independent China a cerut înapoi insule uh, și uh, alte teritorii și uh, bariere de corali pentru teritoriul său, pentru ca să militarizeze aceste teritorii. Alte țări, de asemenea, au cerințe de teritoriu și China a gestionat aceste probleme, dar cel mai multe cerințe vin din partea Chinei. Deci noi încercăm să uh, gestionăm uh, problema dreptului de, de survolare și uh, cerem altor țări să acționeze la fel și să continue să um, impună drepturile internaționale. Cerem și ajutor din partea Uniunii Europene pentru ca țările să respecte suveranitatea altora, pentru ca să se respecte ordinele bazate pe regulă, pe, pe reguli, pe dreptul internațional și pentru ca problemele din regiune să se rezolve cât mai pașnic. Aceasta ne duce la problema Rusia. Am uh, urmărit uh, acțiunile Rusiei în legătură cu Ucraina, anexarea Crimeei și le-am considerat un afront față de normele internaționale, față de uh, ordinea internațională bazată pe reguli și față de suveranitatea Ucrainei. Suntem lângă Uniunea Europeană în ceea ce privește impunerea de sancțiuni pentru Rusia. Nu avem uh, o relație comercială prea dezvoltată cu Rusia. Cu toate acestea, a fost uh, foarte um, important pentru producătorii agricoli și pentru fermierii noștri să fie impuse uh, sancțiuni și noi am răspuns la sancțiunile venite din partea cealaltă. Trebuie să ținem de valorile noastre, de principiile noastre și noi considerăm că dacă o țară unilateral și în mod agresiv își impune un drept, dreptul de a nega existența și suveranitatea unei alte țări, atunci țările precum Australia sau națiunile din Uniunea Europeană ar trebui să se ridice în, cu aceeași voce și să lupte pentru principiile care au garantat pacea și securitatea până atunci și să susțină ordinea și regulile internaționale. Mulțumesc foarte mult, domnul Siobo, acum. Mulțumesc foarte mult, domnule Broc. Vreau să răspund la întrebările cu privire la acordurile și înțelegerile comerciale sau și despre impactul Brexitului. Vreau să preiau comentariile președintelui, ceea că nu se poate pune în uh, opoziție. Pentru că, uh, pe de altă parte, întrebările s-au uh, făcut, s-au pus în legătură cu conflictele care ar putea să apară. S-au mai pus și întrebări cu privire la sistemul de litigi și arbitraj ISDS pentru investitori. Noi ne uităm într-adevăr la acest proces. Am avut conversații și discuții cu doamna Malmström pentru a vedea cum se poate uh, crea acest panel, dacă este vorba de un panel permanent sau dacă e vorba de o altă formă de arbitraj. Noi considerăm că ISDS-ul funcționează în general destul de bine. Este clar că principiul care, pe care se bazează este res, um, respectul um, sistemelor legale din țara respectivă. Noi încercăm să analizăm mai atent care este abordarea Uniunii Europene în legătură cu acest sistem de arbitraj și o să fie aceasta cu siguranță un punct de discuții. Nu vrem deloc să-l lăsăm deoparte și ne bucurăm chiar să putem purta discuții cu Uniunea Europeană pe această temă. În ceea ce privește statutul de economie de piață pentru China, Experiența noastră până acum a fost pozitivă, dar sigur că pentru noi China este un partener cheie comercial. Deciziile pentru SUA, pentru Uniunea Europeană trebuie să fie analizate mai bine pentru în ceea ce privește impactul pe sistemul global uh, comercial. Eu cred că fiecare trebuie să-și găsească o cale pentru ca să își uh, definească prioritățile. În ceea ce privește cele trei aspecte importante Uh, care țin de Brexit, una dintre ele cel puțin, vreau să spun foarte clar și am mai spus uh, și în mass media australiană și în mass media britanică un lucru, și anume că discuțiile cu Uniunea Europeană sunt mult mai avansate și mult mai mature în uh, ceea ce privește abordarea față de acordurile de liber schimb. Sper ca la sfârșitul anului acesta să se fi rezolvat neînțelegere cu Uniunea Europeană dintre Marea Britanie, și să se fi creat uh, mai multă claritate. Noi sperăm că anul viitor să, fi, uh, să fie momentul când vom încheia un acord și cu siguranță vrem să începem negocieri, uh, dar nu vrem să facem acest lucru înainte să știm ce se va întâmpla cu Marea Britanie. E clar că avem o relație privilegiată cu Marea Britanie, dar ce încercăm să analizăm din perspectiva comercială în această relație este că, fiind dat că ei ies din Uniunea Europeană acum, trebuie să ținem cont de acest lucru și comentariile mele specifice în față de noi care nu suntem în poziția de a negocia un acord înainte de ieșirea uh, Marii Britanii au fost de fapt repetarea unor uh, afirmații făcute de către alți politicieni de la noi. Dar da, vom uh, avea un grup de lucru oficial pentru a putea să vedem consecințele acestui exit, iar uh, această analiză se va îmbina cu același exercițiu din partea Uniunii Europene. Dar nu cred că uh, este cazul să, să interferăm lucrurile, pentru că discuțiile cu Uniunea Europeană sunt deja foarte avansate, foarte mature și vrem să avem în primul rând, uh, cât mai repede, în prima jumătate a anului viitor, aceste discuții. Dacă vorbim despre comerțul dintre Uniunea Europeană și uh, Australia, dacă excludem, Uniunea, dacă excludem Marea Britanie, totuși Uniunea Europeană rămâne pe uh, al doilea loc uh, ca partener uh, comercial pentru Australia. Este vorba de jumătate de miliard cu Uniunea Europeană și nu mult mai puțin uh, cu un, uh, fără Marea Britanie, așadar. Deci este clar că Uniunea Europeană și Australia, chiar și când se exclude uh, Regatul Unit, vor continua o relație foarte importantă comercială și nu trebuie în niciun caz să subestimăm această relație din punct de vedere comercial. În legătură cu standardele și beneficiile pentru consumator. Ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, cu siguranță vrem să păstrăm standarde foarte ridicate pentru că avem multe în comun cu Uniunea Europeană. Eu sunt de acord că beneficiile consumatorilor trebuie să fie esențiale în acordurile de liber schimb, dar și în uh, ceea ce privește standardele în general. Standardele nu trebuie diluate, standardele noastre sunt printre cele mai bune din lume și avem foarte multe interese. Venim la valori și să avem valori, așa cum a spus și domnul președinte înainte. Deci, din perspectiva europeană, cred că putem să vorbim pe aceeași uh, lungime de undă și în legătură cu negocierile de liber schimb. Și apoi o altă întrebare s-a mai pus în legătură cu activitățile Uh, de comerț uh, și restricțiile în ceea ce privește bulionul. Noi avem o comisie independentă antidumping care acționează separat față de guvernul executiv. Această comisie a făcut un studiu și o analiză în legătură cu problema uh, roșilor în bulion din conserve. Am avut și eu pe masă această problemă, înțeleg îngrijorările dumneavoastră. E vorba de activitatea Green Box și E o chestiune care se revizuiește acum în Australia. Revizuirea este în curs și nu a ajuns încă la final. Însă eu cred că este foarte important ca comisia noastră independentă să se mai uite încă o dată la acest aspect și se întâmplă exact aceasta în Australia. Apoi, dacă ne uităm la investițiile Uniunii Europene în Australia, sunt la o parte uh, Marea Britanie, sunt foarte mari Ferrero, Nestle, serviciile financiare, uh, Allianz uh, și uh, în domeniul uh, industriei chimice, Bayern, BASF, există legături foarte strânse și acestea vor rămâne. Sunt relații pe care vrem să construim și eu am încredere în, într-un acord de liber schimb care să creeze un cadru foarte extins atât pentru Uniunea Europeană cât și pentru noi, pentru ca să continuăm relația noastră comercială. Eu zic că este foarte importantă și mă bucur de susținerea din partea Comisiei dumneavoastră și de discuțiile care vor urma cât mai repede. Eu sper că oportunitatea de a începe o negociere formală să vină cât mai repede este și mesajul pe care îl voi transmite Cecilei Malmström și vă mulțumesc pentru că m-ați primit aici în această dimineață. Mulțumesc foarte mult! Puțin mie mi s-a amintit cât de important, importante sunt relațiile economice între Australia și Uniunea Europeană și a devenit foarte clar cât de importantă este cooperarea pentru a stabiliza situația. Dacă e să ne uităm la uh, ceea ce se întâmplă în Marea de Sud a Chinei, dacă e să ne uităm la ceea ce se întâmplă în Siria, la uh, terorism, e clar că sunt domenii în care noi trebuie să dezvoltăm această cooperare. Uh, evident, trebuie să semnăm acest acord de liber schimb. Și în ceea ce privește chestiunile migratorii, da, avem multe de învățat unii de la alții, pentru că e clar, având vedere distanța, având vedere diferența de situație, de uh, număr de refugiați, uh, e clar că atunci când uh, cifrele sunt mai mici și distanțele sunt mai mari, într-o parte, în partea cealaltă, distanțele sunt mai mici și numerele sunt mai mari. În orice caz, vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră, o adevărată onoare și dacă doriți, mai uh, puteți să faceți câteva observații în final, doamnă raportor. Da, mulțumesc, domnule președinte, și eu la rândul meu vreau să mulțumesc celor doi miniștri pentru prezență și pentru intervenții. În ceea ce privește comerțul internațional, domnule ministru, ați văzut că mulți dintre colegii noștri sunt deosebit de interesați de aceste negocieri ce vor fi lansate și să sperăm că vom avea plăcerea să vă primim din nou în Parlamentul European în cadrul Comisiei uh, pentru Comerț Internațional, în așa fel încât să continuăm discuția pe acest acord. Mulțumesc! Thank you very much, Mr. Kulu. go to the press boxes. Mm-hmm.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 Colegas, vamos a... Stimați colegi, haideți să continuăm cu următorul punct de pe ordinea de zi. Avem posibilitatea să-l ascultăm pe domnul uh, Frank Brenner, director general al Eurocontrol, ca urmare a discuțiilor precedente referitor la siguranța aeriană în situații și zone de conflict. Raportul a fost uh, redactat pe tema traficului aerian și reprezintă punctul de legătură între mai multe rapoarte parlamentare și cuprinde și punctul de vedere al utilizatorului. Traficul aerian în Europa trebuie să fie analizat, indiferent de circunstanțe, și este important să știm cât mai multe și să facem eforturi pentru a îmbunătăți informațiile și evaluarea de risc pe care le avem în momentul de față și facem acest lucru cu, în cooperare cu diferite entități internaționale, cum ar fi OACI trebuie să știm care sunt concluziile principale și recomandările, ca, cum anume acestea sunt aplicate. Și vă rog frumos, liniște în sală. Con las instituciones de la Unión Europea en la evaluación de riesgos. Trebuie să fim în măsură să evaluăm riscul, să avem un schimb de informații și să găsim metode pentru a răspunde la situații de criză. Uniunea Europeană a sprijinit uh, aplicarea cerului unic european, însă am în vedere dificultățile și rezistența care există în spațiul european, deocamdată încă nu s-au uh, atins scopurile scontate. Și Parlamentul European e de părere că Eurocontrol joacă un rol deosebit de important în implementarea acestui uh, cer european unic, sigur, și am putea evita dezastrele prin îmbunătățirea cooperării între diferiți actori. Și vă rog, aveți cuvântul, domnule Brenner. Thank you, Mr. Mulțumesc foarte mult, domnule, mini, uh, domnule președinte, și vreau să vă mulțumesc pentru că mi-ați dat ocazia să iau cuvântul uh, în fața Comisiei AFED pentru a vă face o prezentare, o actualizare a situației și a uh, atitudinii Eurocontrol în ceea ce privește siguranța aviatică, având în vedere zonele de conflict. Aș începe prin a vă arăta un tabel care demonstrează felul în care uh, a evoluat situația clasei de mijloc în ultimii ani. Aici puteți observa cum în ultimii ani, dar există și o proiectare, o proiecție pe viitor, uh, situația uh, clasei mijlocii s-a schimbat peste tot în lume. Evident, nu în, înainte, în Statele Unite, în Japania, Japonia exista uh, categoria cea mai largă de cetățeni din clasa de mijloc. Însă putem observa că există acum regiuni, mai specific în India, în China, în Asia, în țările asiatice, care în mod rapid evoluează și populația ajunge, trece în această categorie a populației de uh, mijloc, a clasei de mijloc. Și există și o diferență față de Uniunea Europeană, mai ales când vorbim despre călătorii și activități legate de trafic aerian cele pe care noi le analizăm. Evident, aceste modificări în uh, spațiul asiatic nu este o surpriză pentru noi, dar acest lucru se oglindește și în prognozele de viitor în ceea ce privește traficul aerian. Și putem transpune această evoluție recentă în aproape în mod uh, asemănător, identic, în uh, evoluția traficului aerian. Această evoluție a avut loc cu începerea din 2010 și 60% din toți călătorii de peste tot în lume au uh, un venit măsurat pe kilometrul european foarte ridicat. Mai există încă 20% din uh, această categorie cu călători de peste tot în lume. Modificarea care a intervenit uh, ne permite să facem o proiecție până în 2036 și uh, traficul intern poate crește până la 11%, însă asta nu înseamnă că traficul va scădea în Europa, ba din potrivă, va crește, însă nu va crește atât de mult așa cum a crescut sau va crește în diferite alte regiuni din uh, lume. Deci noi analizăm per total în contextul internațional uh, situația și vom pierde din uh, trafic avem un volum de 10 miliarde de zboruri pe an, iar în 2036 vom ajunge la 14-15 milioane de uh, zboruri pe an. Deci observăm o creștere semnificativă, dar dacă e să o comparăm cu datele la nivel internațional, creșterea nu este chiar atât de mare, precum în alte regiuni, cum ar fi în Asia, India, China și uh, aceste regiuni. Acest lucru va avea consecințe. Consecințe și la nivel de siguranță aviatică și consecințe și în nevoia noastră de a conlucra cu aceste țări. Reprezintă de asemenea și o șansă pentru țările europene și pentru industria noastră pentru că aceste regiuni care cresc foarte puternic au nevoie de competențe din partea acelor regiuni care s-au confruntat cu trafic intens în ultima vreme. Și clar că Europa se află în această poziție și poate oferi sprijin și uh, tehnologie acestor uh, regiuni. Putem, uh, putem coopera împreună cu Eurocontrol pentru a dezvolta astfel de programe. Conectivitatea Europei față de continentul asiatic, de asemenea, în continuare este destul de puternică și va fi și mai puternică pe viitor și va crește în procent de la 23% la 29% în 2036. Observăm că există un interes pentru zborurile directe în spațiul asiatic și dinspre India spre Europa. Observăm de asemenea că uh, Uh, companiile aeriene uh, comandă avioane care pot zbura direct, fără escală. Și deci traficul va spori pentru acest tip de zboruri înspre Asia. Va trebui să oferim servicii în acest sens, însă vor exista și aeronave care vor zbura, dar cu escală, uh, în orașe, așa numite orașe secundare. N-am să vă dau numele că poate nu le cunoașteți, însă în orice caz sunt orașe importante. Deci e clar că aceasta reprezintă o tendință importantă în dezvoltarea viitoare a traficului aerian. Va spări și numărul de zboruri și pentru asta va trebui să facem un schimb de informații, tocmai pentru a avea un grad de predictibilitate ridicat în Europa, pentru a ști exact care vor fi volumul de trafic care ne așteaptă pe viitor, pentru a înțelege exact lucrurile. Deci Eurocontrol Evident, face apel la cele 28 de state membre, uh, la omologii noștri uh, în cele 28 de state membre, dar și mai departe, înspre acele regiuni care cresc foarte puternic, cum ar fi uh, America Latină, Brazilia, un punct de control, un punct de contact pentru întreaga America Latină se află în Brazilia și Acolo avem un sistem operativ care este desfășurat deja, foarte important, un program de cooperare, de asemenea avem și cu India și cu țările din uh, regiunea asiatică, pentru că avem nevoie de informații concrete în ceea ce privește conectivitatea între Europa și acele țări. OACI, instituția Organizația Internațională de Aviație Civilă poate contribui la acest lucru în mod semnificativ. Acum puteți vedea care sunt membrii Eurocontrol uh, și care au semnat un tratat cu Eurocontrol și care se angajează să implementeze cerul unic european și care nu sunt neapărat doar membrii, uh, cei 28 de membri ai Uniunii Europene. Avem 41 de membre, 41 de state care se întind până în Georgia, până în India. Și am încheiat acorduri cu două, două noi state pe care le vedeți aici în uh, albastru, Israel și regatul Marocului. Asta ca urmare a strategiei europene și anume de o conlucrare cu ve uh, vecinii săi, mai ales uh, prin încheierea acordurilor uh, în regiunea Mediteranei, tocmai pentru a deschide piața aviatică înspre aceste țări, pentru a o deschide complet, fără niciun fel de restricții. Și evident acest lucru este Uh, se va face și va reprezenta noi oportunități de afaceri, de turism, uh, oportunități economice, oportunități pentru pasagerii europeni, pentru că se vor reduce taxele și va permite o conectivitate sporită cu acele țări. Dar pentru aceasta, pentru a înțelege exact care vor fi uh, suplimentele de volum de trafic pe viitor, avem nevoie de un schimb de informații cu aceste țări care acum se apropie din ce în ce mai mult de familia Eurocontrol și care pot participa la activitățile Eurocontrol. Și iată, acest lucru este deosebit de important pentru că s-au angajat să contribuie la activitatea Eurocontrol și să implementeze pe deplin uh, cerul unic european în așa fel încât să avem o aplicare omogenă și armonioasă a acestui uh, regulament, așa cum spunea și domnul președinte, cerul unic european deocamdată încă nu e 100% funcțional. Așa că aceste țări care nu sunt europene vor accepta și vor implementa de asemenea aceste prevederi pe teritoriile lor naționale, în așa fel încât să avem proceduri uh, armonizate. Apoi, uh, ne putem pune întrebarea ce anume ne împiedică să aplicăm concret cerul unic european, mai ales în regiunile în care există conflicte uitați-vă la zonele care sunt subliniate astfel pe carte și pe hartă și diferitele evenimente care au avut loc în aceste regiuni. Amintiți-vă accidentul din Male- Malezia. În momentul în care se pregătesc anumite zboruri către aceste regiuni uh, în dificultate, în uh, situații de conflict, trebuie o pregătire aprofundată a acestor zboruri, cu informații pertinente despre situația de, uh, din acea regiune. Și iar pentru asta e nevoie de informații, informații care să vină direct și din aceste teritorii. Și acest lucru este clar oglindit în această, această bancă de date care funcționează 24 de ore din 24, este accesibilă în timp real pentru a avea informații recente și pentru a-i ajuta pe pasagerii care se îmbarchează la bordul acelor aeronave. Însă acest lucru, acest acces nu este uh, restricționat doar pentru uh, uh, companiile europene sau pasageri europeni, ci este accesibil și pentru companiile neeuropene și e un site protejat și accesibil doar celor care trebuie să fie în măsură să aibă acces la aceste uh, informații, în așa fel încât să poată planifica aceste zboruri în afara Uniunii Europene. Și, uh, deci, companiile uh, um, aeriene acreditate au acces direct la aceste informații pentru a avea informații actualizate. Acest lucru este foarte apreciat, dar mai există și o problemă, ca și uh, o altă fațetă a aceleași medalii, și anume că avem nevoie de sisteme de alertă și de evaluare a riscului, pentru că observarea acestora pe diferitele rute de zbor ne uh, pot duce la situații în care există o deviere care duce la o aglomerație, o supraaglomerare pe anumite rute și în trecut am avut posibilitatea să repartizăm traficul în mod mult mai omogen, în așa fel încât să evităm astfel de uh, situații de strangulare a traficului, pur și simplu. Am putea merge și mai departe, să facem un efort suplimentar pentru a extinde această analiză și către alte regiuni ale lumii, în așa fel încât să avem un grad înalt de predictibilitate. E vorba de o Eurocontrol e o instituție a Uniunii Europene pentru a culege aceste informații și pentru a le face accesibile și operative, operaționale, pentru a putea implementa cerul unic european și pentru a îndeplini un mandat uh, de răspundere uh, față de întreaga populație. De asemenea, EASA, care este un organism de reglementare, care creează reglementare în domeniul aviatic. EASA, în mod repetat, uh, colaborează și vine la noi, la Eurocontrol, și analizăm împreună legislația pentru a vedea exact cum anume aceasta poate fi aplicabilă din punct de vedere operațional și uh, îmbogățim astfel și banca de date din punct de vedere al reglementărilor în vigoare, ca urmare a conferinței de la Paris. De asemenea, uh, avem acum harte care actualizează uh, în timp real situațiile de conflict, hărți E clar că și în acest domeniu am putea să îmbunătățim felul în care alimentăm aceste baze de date, pentru că dacă informațiile există, dar nu sunt utilizate, atunci ele nu servesc nimănui. Am observat de asemenea, în momentul în care au avut loc, din nefericire, atacuri teroriste precum în Bruxelles, am observat că volumul și traficul aerian a trebuit să fie re uh, orientat pe alte rute, spre alte aeroporturi și, evident, uh, asta pentru că aeroportul din uh, Bruxelles și-a luat imediat decizia de a-și închide uh, posibilitățile de aterizare, decolare. E clar că e vorba de scenarii în care lucrurile se pot întâmpla și e nevoie de o intervenție coordonată. De asemenea, Dorim să vedem care vor fi evoluțiile viitoare ale traficului și a volumelor de trafic aerian, mai ales în ceea ce privește uh, regiunea asiatică. Și Eurocontrol a fost uh, solicitată de Uniunea Europeană și statele membre să pună la punct o infrastructură numită rețea paneuropeană care să evalueze și să gestioneze felul în care sunt utilizate rutele și să ne permită să protejăm Uh, în fața activităților uh, cibernetice, atacurilor cibernetice, pentru a ne asigura că nimeni nu are acces la această rețea și că există suficientă siguranță și că există un schimb suficient de informații între autoritățile naționale competente și organismele internaționale, Uniunea Europeană și țări terțe. Și acest lucru oglindește activitățile pe care Eurocontrol în mod operațional le desfășoară, tocmai pentru a se asigura că zborurile în Uniunea Europeană sunt zboruri sigure în momentul de față și să ne asigurăm că cerul european este utilizat în modul cel mai flexibil cu putință da, și pentru a permite diferitor misiuni, spre exemplu de natura militară, să aibă un acces prioritar la bazele de date europene. De asemenea, vrem să ne asigurăm că rutele și traficul, mai ales înspre țările asiatice, este în continuare posibil pe viitor și că aceste fluxuri și de trafic vor fi uh, sigure prin schimb de informații, așa că așteptăm cu nerăbdare informații precise uh, înainte ca nava să decoleze. Ne așteptăm să putem furniza informații precise înainte ca nava să decoleze despre situația la fața locului, la destinație. Noi suntem o organizație internațională care își desfășoară uh, activitatea în funcție de legislația în vigoare, legislația actuală va fi uh, modificată și în consecință și mandatul nostru va fi modificat probabil cu începere din 2019. Vor exista probabil noi prevederi în materie de securitate și acestea vor fi puse la punct în colaborare și cu alte, alți parteneri uh, din, uh, peste tot din lume. Spune domnul președinte și acum vom da cuvântul deputaților. Începem mai întâi cu grupurile politice. Domnul Galer. Vă mulțumesc, domnule Brenner, pentru această privire de ansamblu interesantă și pentru amintirea provocărilor cu care ne confruntăm, mai ales când uh, este vorba de zonele conflictuale care se află în jurul nostru și care au un impact direct și asupra rutelor aeriene și a capacităților de transport care pot fi folosite pe aceste rute aeriene. Și eu când am mers în zona de sud a Africii, am văzut că în trecut se survola Libia, acum se survolează Tunisia și Algeria pentru a se ajunge în sudul Africii, pentru că este o zonă mai sigură. Mă întreb ce se întâmplă cu spațiul aerian al Nigerului sau al Ceadului, sunt sigure sau nu. Și am o întrebare în sensul următor. Ați uh, amintit uh, state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, dar fac parte din Eurocontrol, uh, state din zona Caucazului, Marocul și Algeria, de exemplu. Putem, se, se poate negocia cu state cum ar fi Tunisia, um, nu Mă gândesc că cu Libia în acest moment nu sunt posibile asemenea negocieri, însă aveți planificate asemenea negocieri pe viitor și uh, ce se întâmplă cu schimbul de date, de informații din, din acest punct de vedere Israelul, care face parte din uh, Eurocontrol, uh, este um, dispune de infrastructura necesară, poate să recunoască anumite situații riscante, riscante Însă, care este situația în state cum este Marocul, cu care deja avem relații și poate pe viitor și Tunisia, care depind mai degrabă de um, informațiile de care dispunem noi. Și există um, o reglementare a modului în care sunt transmise aceste informații care uh, sunt relevante din punct de vedere al securității. Domnul Tenoc, vă mulțumesc, domnule președinte. Eurocontrol, chiar dacă este o organizație uh, nu, care nu este prea bine organizată, uh, înțeleasă de cei din exterior, nu este instituție europeană, din ea fac parte mai multe state decât cele 28 membre ale Uniunii Europene și aș dori să știu dacă părăsirea Uniunii Europene de către Regatul Unit va necesita aranjamente specifice pentru a, uh, continu- a face parte, pentru ca Regatul Unit să facă parte în continuare uh, din Eurocontrol. Domnul Lopez Isturis. Eh, mulțumesc. Mai întâi aș dori să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră și profit de ocazie, ca și alți colegi, să vă mulțumesc pentru munca depusă, pentru că sunt sute de oameni care lucrează în fiecare zi, în așa fel încât noi să putem zbura în siguranță. Și facem asta aproape zilnic unii dintre noi și vreau să vă mulțumesc. Da, aș vrea să vă, nu mă mai refer acum la ceea ce se întâmplă de multe ori în Franța, la nivel de uh, siguranță aviatică și grevele care există de câte ori e vorba de Crăciun și alte uh, re, momente ale anului. În orice caz, aș vrea să vă adresez o întrebare. și pasagerii vor fi informați pe viitor să nu, ia, să nu se urce în, într-o aeronavă dacă există un, un risc ridicat, pentru că mare parte din zborurile care merg înspre Asia reprezintă o posibilitate de risc, de pericol. Da, eu înțeleg măsurile de securitate, dar întrebarea mea este următoarea informația va fi accesibilă și utilizatorilor, pasagerilor, uh, dacă situația se înrotățește în aceste zone de conflict? Eh, gracias. Eh, eh, Mulțumesc, domnule președinte. I'm pleased by this exchange of, you, uh, of views with you. Domnule Brenner, mă bucură faptul că avem acest schimb de opinii doar în calitatea de membru al Parlamentului European, dar și în calitate de pasager și de pilot privat. Cred că ideea cerului unic european este una extraordinară. Este un proiect major care nu este atât de bine cunoscut și nu a fost promo- promovat atât de intens uh, în comparație cu alte proiecte, deși este deosebit de important din punct de vedere a securității traficului aerian în Uniunea Europeană. Pentru acest proiect, însă, avem nevoie de o abordare uh, strategică pentru a-l uh, îndeplini și nu ar trebui să uităm că mai multe strategii sectoriale ale Uniunii Europene ar trebui să colaboreze pentru a deveni o strategie integrată, cuprinzătoare, care să se concentreze foarte mult pe mediul înconjurător și pe siguranță. Aș avea câteva întrebări. Dacă este posibil să-mi transmiteți uh, viziunea dumneavoastră despre modul în care va arăta peste 10 ani cerul unic european care sunt previziunile dumneavoastră pentru următorii 10 ani? Și am o altă întrebare. Călătoresc deseori la, la uh, Strasburg și cei care călătoresc la Strasburg știu că există pro- probleme de, compatabil- de compatibilitate între sistemele Uh, Lufthansa și uh, Lufthansa și Air France și cum am putea depăși aceste probleme. Domnul să are cuvântul. Și eu, aș dori, și eu aș dori să mulțumesc domnului Brenner pentru informațiile interesante pe care ni le-a transmis și pentru, pentru că ne-a explicat cum funcționează Eurocontrol. Aș avea o întrebare referitoare la modul în care tratați zborurile care survolează zone conflictuale. Aveți persoane de contact prezente, prezente la fața locului. Care se pune în pericol uh, siguranța pasagerilor care trec peste această zonă. Thank you so much for uh, these. Uh, uh Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări. O să încerc să le răspund în uh, ordinea în care mi-au fost adresate. Domnul Gala s-a referit la rutele create astfel încât să fie evitate zonele de conflict, um, repertoriile geografice de care dispunem, pe care vi le-am prezentat, ne arată că Libia nu este o zonă peste care care poate fi survolată în siguranță și acestea sunt recomandările pe care le emitem. Eurocontrol monitorizează toate rutele aeriene, um, vede care companii, companii încotro se uh, îndreaptă și dacă recomandările noastre sunt respectate sau nu. În ultimul caz, atunci atragem atenția companiilor aeriene că există aceste recomandări și uh, ne asigurăm că aceste companii uh, Um, aceste companii ne respectă recomandările noastre. Tocmai de aceea, um, zborurile care se îndreaptă înspre Africa de Sud uh, trebuie să urmeze o rută mai lungă decât cea normală. Din punctul de vedere al transmiterii de informații unor state terțe, este un subiect într-adevăr foarte delicat și procedura se desfășoară respectându-se mai mulți pași. În ceea ce privește regatul Maroc, după semnarea acordului cuprinzător, am convenit să trimitem o echipă de audit la fața locului pentru a înțelege în ce situație se află autoritatea de, autoritatea de supraveghere a respectării informațiilor transmise în urma acordului Eurosky și împreună cu autoritățile respective am creat un, uh, fai de parcurs privind măsurile care trebuie să fie puse în, în aplicare pentru a se ajunge la o paritate cu normele necesare în, în sistemul cerul european. Vestea bună este că, în temeiul acestor acorduri, aceste țări terțe își deschid porțile față de, în fața Uniunii Europene. Și, din acest punct de vedere, suntem bucuroși să vedem că lucrurile uh, progresează, că se ține cont de, de mai, tot mai multe niveluri de Uh, siguranță existente în uh, cerul unic european. Și după cum am spus, avem o procedură uh, treptată. Începem cu transmiterea unor informații mai puțin relevante din punctul de vedere al siguranței. Schimbul de informații are loc doar dacă este nevoie de informațiile respective. Deci mă transmite informații relevante pentru traficul aerian care se îndreaptă înspre Maroc, nu informații relevante pentru, un alt, uh, pentru alte rute aeriene. indiferent că este vorba de trafic care se îndreaptă înspre Uniunea Europeană sau pleacă din Uniunea Europeană. Într-adevăr, în Israel, nivelul uh, sofisticării este mult mai ridicat. Israelul își dorește să contribuie la Eurocontrol din punctul de vedere al capacității. În Israel există un aeroport, aeroportul din Tel Aviv, care se, com- se confruntă cu restricții uh, Uh, geografice, de mediu și de securitate, ceea ce face ca traficul aerian să, uh, să fie organizat într-un mod foarte inteligent. A doua întrebare s-a referit uh, la impactul Brexitului asupra um, poziției Regatului Unit în Regatul Unit. În trecut, Regatul Unit întotdeauna a sprijinit uh, Eurocontrol, o instituție, o organizație înființată în 1961, predecesorul meu a fost un britanic și cred că ace- toate aceste elemente demonstrează interesul manifestat de Regatul Unit față de uh, Eurocontrol, o organizație care consideră că în urma votului uh, din referendumul din Regatul Unit, uh, rolul Regatului Unit în Eurocontrol nu va fi deloc afectat pentru că este vorba de relațiile între, între Regatul Unit și Uniunea Europeană, nu și celelalte organizații internaționale. Regatul Unit um, și-a manifestat dorința de a colabora în continuare la organizația Eurocontrol și la progresarea uh, cerului unic european în, în uh, Regatul Unit. În cadrul Euro, din Eurocontrol fac parte 28 de state membre ale Uniunii Europene și 13 alte state care nu fac parte din Uniunea Europeană. În urma Brexitului aceste cifre se vor uh, schimba, însă cred că acest lucru nu înseamnă uh, schimbarea interesului Regatului în față de participarea la activitățile Eurocontrol. În ceea ce privește grevele, este, o, este un aspect supărător. Desigur, Uniunea Europeană nu se poate implica în uh, uh, această problemă care ține de relațiile de muncă, nici Eurocontrolul nu poate să facă acest lucru, însă grevele din Franța mm, au reprezentat, au cauzat mai mult de un milion de minute de întârziere pentru pasageri. Uh, fără a ține cont de zborurile care au fost anulate. Deci această întârziere a fost calculată doar pentru zborurile care până la urmă au avut uh, loc. Deci impactul economic al celor trei grave din, uh, greve din acest an este unul imens și am adresat o întrebare Comisiei Europene pentru a înțelege dacă nu cumva ar trebui să fie furnizată o armonizare a serviciilor minime care trebuie să fie garantate chiar și în condițiile unei uh, greve. Asemenea, servicii minime există în anumite state membre, însă nu peste tot și nu există standarde armonizate din acest punct de vedere. Împreună cu Direcția Generală MOV lucrăm la o asemenea um, idee astfel încât până în 2028 um, sau în viitor să apară, să fie adoptate asemenea standarde minime privind serviciile uh, care trebuie să fie oferite și pe parcursul unei greve. Impactul este unul foarte, foarte diferit de la o țară la alta în urma unei greve. Obiectivul stabilit de Uniunea Europeană privind uh, privind punctualitatea și acest obiectiv în urma a în urma câtorva greve din, din acest sector nu mai poate fi respectat. Obiectivul a fost de 0,5 minute pe, pe, zor, pe zbor și deja în urma milionului de minute întârziere nu mai poate fi respectat. A doua parte a întrebării se referă la necesitatea ca pasagerii să cunoască situația rutelor aeriene pe care urmează să le folosească. Cred că pasagerii trebuie să știe că există un catalog cu rutele aeriene respective, un catalog care poate fi consultat de operatorii, de companiile aeriene, astfel încât să fie uh, să aibă garanția că zborul se va desfășura în siguranță. Nu știu dacă este util pentru un pasager să cunoască uh, ruta aeriană, pentru că rutele aeriene se pot modifica și după ce un avion a decolat. Uh, mai ales dacă ne, ne gândim la un zbor care durează 9, 10, 11 ore și din punct de vedere al uh, condițiilor atmosferice, lucrurile se pot, uh, se pot schimba și ruta poate fi uh, schimbată. Cred că oricum 90% din companiile aeriene publică, rutele aeriene, astfel încât pasagerii în avion știu exact unde se află și nu știu dacă o asemenea informație uh, suplimentară ar uh, fi în beneficiul pasagerilor sau, sau nu. Pentru că de aceste inform- la aceste informații au, au, au acces uh, companiile aeriene, autoritățile relevante. Dacă se dorește ca aceste informații să fie accesibile și pasagerilor și publicului în general. Ne putem gândi la această posibilitate, însă atunci devine relevant un argument care, uh, argumentul uh, care ține de securitate. Deci nu trebuie să pierdem în vedere nici acest aspect. În legătură acum cu abordarea strategică pentru cerul unic uh, european și cum putem să progresăm cu acest proiect. Au fost stabilite uh, obiective în, în acest proiect pentru mediul înconjurător. Ne întâlnim cu, cu părțile uh, semnatare a OACI peste două săptămâni, cu care vom discuta despre reducerea emisiilor uh, de carbon din acest sector și astfel încât după, după 2020 acest sector să nu își crească emisiile de dioxid de carbon. Acest obiectiv trebuie să fie atins și el trebuie să devină deosebit de important și pentru viitorul cerului unic european. Strategia aviatică prezentată de doamna comisară Vulț acoperă multe dintre aceste elemente, ține, este interconectată cu alte părți ale planetei, ține cont de mediul conjurător, însă consider că este nevoie de măsuri legislative suplimentare în ceea ce privește a treia perioadă de referință din 2009 Uh, începând cu 2009 și evaluând această perioadă am uh, redactat o serie de recomandări. Pentru a înțelege cum funcționează uh, Eurocontrol, aș dori să vă, să vă, adres, să vă adresez invitația de a vizita sediul Eurocontrol, care nu este departe de sediul Parlamentului European aici în Bruxelles. Veți putea, să, veți putea vedea cum Ah, ce facem cu toate informațiile de care, de care dispunem. În ceea ce privește compatibilitatea diferitelor tehnologii, aceasta face parte din mandatul organizației noastre. Nu trebuie să plecăm pur și simplu de la nivelul național. Lucrurile progresează însă foarte lent. Motivele țin de planurile de, de investiții și echipamentul de monitorizare a traficului aerian este deosebit de scump și um, investițiile în acest domeniu sunt, sunt in, uh, orientate pe termen lung. Uh, Însă vedem că se investește tot mai mult în uh, Sezar, un uh, sistem de care trebuie să fim foarte mândri, de care doar uh, europenii dispun până acum. Este vorba de tehnologie foarte avansată, orientată înspre viitor, ceea ce va permite Europei să aibă un rol de lider și în comercializarea acestor tehnologii moderne și îmi cer scuze, am uh, uitat un punct, cooperarea cu celelalte organizații europene. Există un acord uh, la nivel înalt cu Uniunea Europeană care descrie cooperarea între Eurocontrol și Uniunea Europeană ca având o natură tehnică, cooperăm uh, îndeaproape cu EASA, dar și în reformarea regulamentului pentru EASA se precizează cooperarea cu, uh, cu Eurocontrol, pentru că EASA se limitează la statele membre ale Uniunii Europene, Eurocontrol are un mandat mai larg. Și nu se ocupă de aspe- EASA nu se ocupă de aspectele operaționale care revin doar uh, Eurocon, uh, Eurocontrolului. Cu toate acestea, cooperarea este deosebit de rodnică și in, uh, intensă, EASA verificând dacă ne achităm de mandatul care ne revine nou din, din punct de vedere operațional. Mulțumim foarte mult. Iată că încheiem acest punct de pe ordinea de zi. Dorim să mulțumim domnului Brenner pentru prezență, pentru explicații și pentru răspunsurile furnizate la întrebări. Bueno, pasamos al último punto. Bun, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Parlamentul și-a dat acordul în ceea ce privește eventuala extindere a acordului de asociere și cooperare Uniunea Europeană-Uzbekistan, comerț bilateral cu textile și a existat solicitarea să existe o progres înregistrate în ceea ce privește uh, preîntâmpinarea muncii infantile în acest sector în Uzbekistan. În această primă, prim schimb de opinii vom uh, beneficia de o primă versiune a textului care se află doar în limba engleză și care uh, ne va permite să analizăm întregul text, care în principiu ar trebui să fie adoptat în luna noiembrie. Mai întâi dau cuvântul domnului raportor. Mulțumesc, dar uh, o să continui în engleză, vă rog. Bună ziua, dragi colegi, și bine ați revenit la această comisie pentru cei care nu au fost aici. După cum vă amintiți și după cum s-a spus deja, în 2011 deja Parlamentul nu a dat avizul acordul pentru extinderea acordului acesta din cauza unor rapoarte cu privire la munca infantilă și uh, munca forțată. În aprilie 2016 noi am înaintat deja o poziție în calitate de parlament, nu numai din partea comisiei noastre, spunând că nu se va da acordul dacă nu se elimină efectiv și eficient la nivel național și local munca forțată și munca copiilor. Am văzut uh, în uh, ultimii ani că din cauza acestui, uh, acestei lipse de acord din partea Parlamentului, Organizația Internațională a Muncii, Banca Mondială și alții au încercat să uh, negocieze cu uh, guvernul din uh, Uzbekistan pentru ca să facă progrese și pentru ca să um, scadă numărul uh, de um, cazuri de muncă infantilă și muncă forțată. În ceea ce privește munca infantilă am văzut progrese foarte mari. Este evident că munca infantilă este considerată iresponsabilă din punct de vedere social, nu trebuie să continue chiar dacă am avut, de exemplu, săptămâna trecută o audiere la OIM, unde și reprezentantul acestui, la noi, la Parlament, unde reprezentantul OIM a spus același lucru. Au existat uh, pe munca forțată anumite progrese, dar uh, conform cu ceea ce știu eu și ceea ce am auzit eu de la experți care au fost uh, la fața locului sau monitori independenți, care nu au voie să monitorizeze neapărat recoltele, au spus că mm, rapoarte în mass media uh, au uh, arătat că pe 10 septembrie, acum sâmbătă, vor începe, uh, vor începe sesiunea, să spun așa, um, și sezonul. Au fost uh, cazuri în care personalul medical a trebuit să meargă, de exemplu, la recolte chiar înainte să fie uh, rugat, rugați, s-au dus acolo pentru, și că dacă nu uh, se duceau, trebuiau să plătească amenzi avem așadar rapoarte care merg în această direcție și nu se poate vorbi de o eradicare eficientă, așa cum am cerut-o noi înainte a acestui fenomen. Iată de ce eu sugerez Comisiei pentru Afaceri Externe să nu își dea acordul înainte să primim rapoarte pozitive uh, și rapoarte cu privire la recolta care va începe acum pe 10 septembrie. Știu că decembrie se vor finaliza anumite rapoarte pe care le vom avea poate în decembrie, așadar, după cum spuneam, și apoi intervine un al doilea punct și anume că am văzut că președintele Karimu a murit chiar acum câteva zile, nu e foarte clară situația politică acum în țară, în Uzbekistan, și cred că acesta este un moment în care noi, Parlamentul, putem să punem o presiune mai puternică uh, pentru ca să vedem ce este uh, acest acord de parteneriat. Pentru că un parteneriat nu poate să se desfășoare fără progrese pe domeniul drepturilor omului. Poate vă amintiți și de masacrul din 2005, unde 185 de persoane au murit când uh, trupurile au deschis focul asupra protestanților, asupra mm, demonstranților avem mai multe cerințe la adresa acestui guvern uh, sau care s-au uh, tot repetat. În 2008 relațiile s-au normalizat, dar uh, în 2009, din nou, Uniunea Europeană a schimbat atitudinea pentru că nu s-a îmbunătățit situația și chiar ONG-urile au criticat Uniunea Europeană. Acum, din nou, avem o situație incertă. Nu știm cine va fi următorul președinte. Unele rapoarte spun că s-ar putea să fie actualul premier. Uh, în orice caz, eu cred că nu este cazul să dăm acum vreun acord, ci mai degrabă să cerem ca situația în drepturile omului să se îmbunătățească înainte să dăm acest acord, pentru că acesta este conținutul uh, acordului APC. Iar articolul 2, dacă nu mă înșel, chiar spune că APC-ul cere din partea părților semnatare respectarea drepturilor omului și um, aceasta nu este cazul momentan. Avem rapoarte care ne spun că premierul actual, Mizioev, care ar putea să-l înlocuiască așadar pe președintele defunct, este cel care se ocupă de agricultură și că el a fost chiar la originea acestei um, cote în domeniul recoltei de bumbac și deci că acceptă practic munca forțată. Deci eu aș sugera AFET și raportorilor din umbră să aștepte din cauza procesului de tranziție din Uzbekistan, din cauza rapoartelor OIM în legătură cu rapoartele care nu vor veni decât la începutul lui 2017 sau în decembrie, să nu dăm momentan acordul, să așteptăm. Eu nu sunt deloc împotrivă de principiu să dăm un acord, dar trebuie să așteptăm să vedem ce se întâmplă. Eu cred că această măsură poate fi folosită ca o pârghie pentru ca să vedem progrese în, așa cum am cerut-o în APC. Vreau să văd ce zic colegii. Eu aș propune să avem o reuniune a raportelor din umbră de săptămână viitoare pentru ca să ne putem finaliza avizul. Vă mulțumesc! Thank you, Chair. Since Edward Kukan... Mulțumesc, domnule președinte, fiind dat că Edward Cucan, raportor din umbră PPE, nu este aici, m-a rugat pe mine să citesc declarația sa eu cred că angajamentul cu țările din Asia de centrală este esențială și trebuie să avem o abordare pe măsură cu fiecare țară din această regiune. Sunt convins că o angajament puternic mai departe în această zonă va recunoaște progresul care s-a făcut și, uh, așa cum arată raportul din 2015 a OIM, trebuie să redeschidem dosarul pentru a vedea progresele. Progrese de eradicare a muncii infantile, care ar trebui de asemenea să fie integrate în cadrul acordului uh, PC cu uh, Uzbekistanul. Apoi, fiind că Uzbekistanul nu este parte din OMC, este important să avem o relație contractuală cu o țară în care industria textilă este foarte dezvoltată. Aș dori să susțin de aceea revizuirea procedurii de acord în Comisia INTE, INTA, pentru că cred că trebuie să respectăm calendarul uh, stabilit de către aceasta pentru ca să avem un rezultat în decembrie. Eu am spus înainte, um, spune vorbitorul acum, că domnul Cucan este de părere că afetul, nefiind comisia competentă de fond pe problema aceasta, ar trebui să respecte calendarul INTA și eu personal sunt de acord cu dânsul, cu domnul Cucan. Mulțumesc! Merci. Euh, donc effectivement, je suis Mulțumesc, doamna Arena. Sunt uh, raportor în acest dosar uh, al Comisiei INTA. Eu cred că ar trebui să revenim asupra istoricului pe care l-a făcut și doamna Lunacek, de fapt, între Parlamentul European și Uniunea Europeană pe de o parte și Uzbekistanul pe partea cealaltă. Este vorba de o relație mai veche, avem deja un acord de parteneriat economic și de cooperare deja din 1999 cu Uzbekistanul Cred că argumentele pe care le-a înaintat doamna Lunacek ar putea să fie argumente care să repună în cauză în totalitatea parteneriatului de, copali, de parteneriatului, așadar, cu uh, Uzbekistanul. Cred că n-ar fi bine pentru Parlament și pentru Uniunea Europeană să lanseze această dinamică cu Uzbekistanul, pentru că um, credem că este una din, sau blocheze, îmi cer scuze, pentru că este una din țările care a răspuns foarte deschis la ofertă. Chiar dacă, sigur, se mai poate critica încă situația democratică în Uzbekistan, dar este în continuare una din puținele țări din regiune care chiar a colaborat eficient uh, sub presiunile pe care le-a făcut Parlamentul, pe care le-a făcut Uniunea, pentru ca să poată să lucreze cu Organizația Internațională a Muncii. Și deci eu zic că ar trebui în acest uh, context să transmitem un mesaj pozitiv, pentru că dacă am da unul negativ, tocmai după ce a cooperat la activitățile de deschidere, de ameliorare a situației, ar fi prost, după părerea mea. N-ar fi mesajul care trebuie. Însă, pe de altă parte, ceea ce am cerut la Comisia INTA este să adăugăm la decizia de ratificare a protocolului uh, pe Bumbac o rezoluție care să permită să ne dăm punctul de vedere mult mai argumentat cu privire la situația din Uzbekistan și care să permită în același timp să dăm informații Uzbekistanului despre ceea ce așteptăm pe viitor în legătură cu această colaborare. Deci, eu uh, inclin spre argumentele pe care le-a dat doamna Lunacek în sensul că situația nu este ideală. Bineînțeles, eu cred că toate organizațiile drepturilor omului care sunt prezente astăzi în Uzbekistan uh, sunt acolo pentru ca să, să spun acest lucru, dar în același timp eu cred că trebuie să fim foarte prudenți în legătură cu un, un mesaj de închidere vis-a-vis -vis de această țară, chiar dacă această țară, pentru că se află într-un proces de ameliorare. Sigur că am avut multe uh, chestiuni uh, cu sindicatul uzbek, de exemplu am discutat despre lupta împotriva muncii juvenile, dar și împotriva muncii forțate. Ne-am întâlnit cu ONG-uri, ne-am întâlnit cu guvernul, avem un ultim grup de lucru care ne-a dat foarte multe indicații pozitive despre ceea ce s-a întâmplat în ultima vreme și avem uh, și uh, probleme în legătură cu uh, recolta de uh, Uh, bumbac din, de anul acesta. Deci, eu zic că ar trebui așa, să păstrăm o abordare pozitivă care să permită procesul uh, de colaborare cu Uzbekistanul, dar uh, fără să îl periclităm. S-ar putea să existe într-adevăr o perioadă de tranziție în săptămânile următoare și de aceea folosesc condiționalul în mod specific, pentru că nu știu dacă este așa, dar aș vrea să lăsăm ușa deschisă din partea Europei în legătură cu schimbările politice care s-ar putea să apară în Uzbekistan. Poziția în INTA nu a fost încă clară. Va depinde și de avizul nostru, avizul AFET, cu privire la ratificarea protocolului pentru Bumbac. Decizia trebuie luată de a, cam până la sfârșitul anului la plenară și cred că ar trebui să argumentăm uh, poziția noastră atât uh, pe îmbunătățirile care s-au făcut și în același timp și pentru um, respectul uh, drepturilor om, respectarea drepturilor omului în țară, deci să nu ne lăsăm să nu lăsăm standardele mai jos pe acest subiect. Gracias, presidente. Bueno, aquí tenemos un... Mulțumesc, domnule președinte. Da, e clar că avem un exemplu despre felul în care funcționează politica și situația strategică în anumite țări. Avem și alte exemple, însă e clar că aici avem și o agendă. Ni se cere să acționăm în mod delicat. O, una dintre colege ne-a spus că situația este foarte complicată și că trebuie să acționăm cu prudență. Dar am ascultat pe doamna raportor doamna Luna și părerea mea este că nu trebuie să semnăm acest acord de colaborare, pentru că, după părerea mea, cetățenilor nu le-ar place să uh, utilizeze uh, produse textile care au fost uh, create uh, cu uh, munca infantilă. Mulțumesc. Propunerea mea ar fi acum INTA este comisia competentă pe fond. Vă rog, dacă îmi permiteți, vreau să spun și eu ceva. Aș vrea și eu cuvântul la, la sfârșit. Nu, eu am cuvântul la sfârșit. Tocmai de-aia vreau de aceea cuvântul înainte. Bine, dar acum eu începusem înainte, pentru ca să știi care e propunerea mea. Atunci te ascult. INTA este comisia competentă pe fond. Am auzit părerea INTA aici. Și dacă înțeleg bine, cred că trebuie să adăugăm la acord și textilele, pentru că despre asta este vorba până la urmă. Și deci aud că INTA este gata să existe o rezoluție în care să se preia și criticile noastre cu privire la respectarea drepturilor omului în Uzbekistan, pentru ca să putem să combinăm cele două lucruri iar propunerea mea este de aceea să respectăm calendarul INTA și cu, sub premiza să vină propuneri, uh, cu condiția să vină propuneri acum, săptămâna aceasta, să folosim uh, până la 26 septembrie timpul uh, pentru depunerea amendamentelor și după aceea să lansăm procesul pentru ca să vedem cum mergem mai departe după aceea. Doamna raportor, sunteți de acord, ar fi acceptabil să facem așa și după aceea vedem dacă există majorități politice. Vă rog. Mulțumesc pentru această propunere. După ce am ascultat PPE-ul și raportorul de la INTA, de la S știu ce s-a decis la INTA. Vroiam doar să fac câteva sugestii pe care le-am mai făcut și înainte, și anume, Maria Arena, vreau să fie clar, eu nu vreau să blochez acest concept. Eu vreau ca acest concept să continue, însă întrebarea mea sau rugămintea mea ierea, dacă am putea să așteptăm, um, să așteptăm decembrie. Deci nu vreau să blochez acordul, nu vreau să blochez uh, din partea noastră avizul, dar știu că INTA a decis să aibă o rezoluție, mi se pare important, e important pentru că și noi vom putea să participăm la ea, dar în momentul de față văd ce a spus domnul președinte și cred că așa vom proceda eu totuși vreau să avem o reuniune a raportorilor din umbră săptămâna viitoare, dar în final eu cred că eu voi fi de acord cu aceasta. Haideți să avem o reuniune săptămâna viitoare și chiar și din punct de vedere politic, eu cred că acordul este important să-l, să-l dăm, dar acesta trebuie să includă aspectele de drepturile omului, democrație și mai ales după moartea președintelui și un vacuum politic care s-a creat acum. Mă bucur deci de reuniunea raportorilor din umbră de săptămâna viitoare. Bine, atunci termenul este 26 septembrie, aveți timp destul să faceți propuneri bune de amendamente și fiindcă membrii unui grup politic va, va avea o majoritate, vom putea avea o discuție cu respectivii, dar oricum respectând termenul pentru amendamente, în momentul de față oricum vrem să respectăm calendarul Săptămâna viitoare vom mai avea o etapă și vreau să vă propun să urmărim calendarul pe care vi l-am propus eu și după aceea să continuăm discuțiile. Eu o să rămân în legătură cu INTA pentru ca să avem uh, o decizie concertată. Dacă sunteți de acord, atunci vă mulțumesc foarte mult. Trebuie să închei acum, dar uh, am plăcerea deosebită să vă prezint, să vi prezint pe Matia Savcenko, care este aici cu noi. Doamna Matia Savcenko, am avut o reuniune bilaterală cu dânsa și am exprimat uh, deja bucuria noastră de a o vedea aici în libertate și, în, și sănătoasă și sperăm să nu mai intre niciodată în greva foamei. Am vrea să vă vedem așa cum sunteți. Mulțumesc! Foarte mulți deputați din acest parlament au luptat pentru libera, libertatea ieri, ei și poate doriți două minute cuvântul ca să spuneți ceva. Da, mulțumesc, domnule președinte. I'm really grateful for you. Every your letter, every your resolution, it was sunt foarte recunoscătoare pentru rezoluția pe care ați uh, redactat-o. A fost într-adevăr un pas înainte pentru eliberarea mea. Dumneavoastră ați arătat că viața unei persoane este foarte importantă. Sunt sigură că Uniunea Europeană reușește să-și apere valorile și să protejeze astfel uh, valoarea vieții umane și uh, drepturile tuturor persoanelor. Mulțumesc! Ich danke Ihnen für diese Worte, die Mulțumesc pentru uh, aceste cuvinte și pe viitor, în ceea ce privește Ucraina, vom lupta pentru inalienabilitatea teritoriului Ucrainei, pentru sfârșitul războiului, pentru demnitatea persoanelor și vom face toate eforturile necesare pentru ca să vă fim uh, de ajutor, în speranța că în Ucraina să se găsească puterea pentru a face reformele necesare care trebuie să fie făcute pentru credibilitatea democrației, a economiei de piață, a sistemului statului de drept, a corupției și deci uh, combaterii corupției și deci pentru aceasta să fie mai puternică Ucraina împotriva agresiunii ruse de care, pe care au trebuit să o îndure. Vă mulțumesc și vă urez toate cele bune. S-a încheiat reuniunea.